Dear colleagues, dragi colegi, Lambert. Dear colleagues, I would like to start the... Dragi colegi, să începem reuniunea. Știu că vor mai veni colegii în următoarele minute, dar știu și că doamna comisar nu poate decât să ne acorde timpul pe care ni l-a promis. Oricum, suntem foarte recunoscători că ați găsit timpul să veniți în această comisie, pentru că suntem în mijlocul negocierilor cu privire la următoarea uh, etapă și versiune a politicii de coeziune. Și, după cum știți, am decis să uh, introducem Uh, consensul cu privire la schimbările climatice și oportun, oportunitățile referitoare la schimbările climatice în această politică de coeziune. Și apreciem uh, informații din partea dumneavoastră cu privire la cum să o facem cel mai bine, cum să protejăm uh, Europa, dar și cum putem să folosim oportunitățile uh, care ni se uh, ni se arată. Și, bineînțeles, cum să facem față provocărilor. Suntem deschiși uh, pentru cooperare și sperăm că serviciile dumneavoastră ne vor răspunde când avem nevoie de informații suplimentare din partea dumneavoastră. Cu aceasta aș dori să îi dau cuvântul doamnei comisar. Thank you very much, Chairman Hübner, thank you very much for the invitation. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră în această dimineață. Vă asigur că dacă aveți nevoie să clarificați anumite lucruri sau să, dacă doriți să avem un dialog, vă stăm la dispoziție pentru aceasta. Dacă ar fi să încep cu uh, o perspectivă mai largă, în momentul în care Comisia pregătea propunerea pentru următorul cadru financiar multianual, problema principală pentru mine a fost cum putem să cheltuim cel mai bine banii contribuabililor în Uniunea Europeană. În aceste momente de criză, cum putem face în așa fel încât oamenii să înțeleagă că are sens să trimită bani la Bruxelles pentru ca acești bani să fie uh, cheltuiți astfel încât să obțină unele rezultate. Într-o perioadă de provocări uh, în domeniul fiscal și bugetar, va fi esențial să ne, pro- să ne confruntăm asupra provocărilor care nu pot fi rezolvate de către state membre sau regiuni la nivel individual sau care pot fi um, probleme care pot fi rezolvate mai eficient la nivel european. Respectiv, trebuie să căutăm valoarea adăugată europeană. Încă un aspect esențial ar fi acțiunile care ar uh, atinge mai multe obiective uh, de politici în același timp. Când banii nu sunt prea mulți, este uh, ideal să nu cheltuim un euro pentru un singur obiectiv, ci dacă putem atinge mai multe obiective, uh, este mult mai bine. De exemplu, adaptarea, dacă cheltuim pentru o nouă infra infrastructură, dacă cheltuim în agricultură, de exemplu, nu ar fi mai bine din perioada de planificare să ne asigurăm că un proiect de uh, infrastructură, de exemplu, este deja adaptat la, uh, să spunem, o creștere a nivelului uh, mărilor. Iată, aceste ne vom uh, concentra asupra unor măsuri care să aducă creștere pe termen scurt și locuri de muncă, dar care ne și pun pe drumul cel bun pe termen mediu. Eu cred că introducerea uh, acțiunilor în ceea ce privește clima în toate politicile europene îndeplinește aceste criterii. Schimbările climatice sunt o provocare globală și Europa trebuie să răspundă în mod coerent. Dacă acțiunea cu privire la climă este inclusă în toate politicile, poate aduce co-beneficii. De exemplu, mobilitatea durabilă, transportul durabil, um, mai put intensitate uh, energetică scăzută, drept urmare și independență energetică mai mare, pentru că ar trebui să importăm mai puțin. Uh, de asemenea, am avea uh, beneficii din punct de vedere al sănătății, pentru că am avea un aer, o apă mai curată. Și de asemenea, dacă facem lucrurile în mod inteligent, crește competitivitatea, avem creștere economică și locuri de muncă. Stimularea investițiilor în acest domeniu are unul dintre cel mai, cele mai mari potențiale pentru creștere și uh, ocupare. Deja acest sector uh, angajează 3,5 milioane de uh, europeni. Să ne gândim la eficiența energetică. Scade costurile energetice de energie importată uh, pentru uh, gospodării, dar și pentru uh, state în general. 2011 a fost primul an în care uh, prețul mediu al petrolului a fost mai mult de 100 de dolari pe baril, iar consecințele s-au simțit foarte clar în economia europeană anul trecut. Prețul pe care l-am uh, plătit pentru petrolul importat, și nu mă refer la toți combustibilii uh, fosili, numai la petrol, a crescut cu 40% față de anul uh, precedent. Anul trecut am cheltuit 315 miliarde de Uh, euro pentru uh, petrol importat. importat. Cetățenii vor spune, sună ca o cifră mare, dar cât sunt 315 miliarde? Am să vă spun că este cam mărimea datoriei uh, Greciei. Este o sumă mare de bani. Și încă, uh, ca să vă mai explic, deficitul comercial al Uniunii Europene anul trecut a fost 150 de miliarde de euro. Cu alte cuvinte, ce plătim pentru petrolul importat este de uh, 8 ori mai mare decât, uh, uh, ben, decât ceea ce produc toate uh, sectoarele noastre. Deci dacă suntem inteligenți și acționăm în așa fel, nu este vorba numai că um, uh, îmbunătățim clima, ci îmbunătățim situația macroeconomică. De asemenea, eficiența energetică stimulează și domeniul construcțiilor, de exemplu. Implementarea măsurilor prevăzute de eficiență energetică ar putea să creeze sau să mențină aproximativ 2 milioane de locuri de muncă și ar putea duce la economisiri de aproximativ 1000 de euro per gospodărie. Bineînțeles însă, o trecere la o uh, economie bazată pe un consum scăzut de carbon nu, este, nu va fi gratuită, va fi nevoie de investiții substanțiale în anii viitori. Iar aceste investiții ar trebui să fie suportate în mare parte de investitori privați. Însă Europa trebuie să fie un stimulent uh, pentru uh, ca regiunile să investească și ele în acest domeniu și statele membru. Astăzi, 5 până la 7% din bugetul european are legătură cu uh, clima, însă este prea puțin pentru a obține schimbări structurale în economiile noastre. Drept urmare, propunerea noastră propune, uh, prevede să creștem acest tip de cheltuieli la cel puțin 20% din bugetul european, cu o contribuție din partea tuturor politicilor relevante. Să, să spun foarte clar, nu este vorba de 20% care merg într-un portofoliu foarte îngust al climei. Nu, ar fi vorba de investiții care ar avea de a face cu clima, de exemplu, renovarea clădirilor, dar ar fi vorba și de investiții care au de-a face în mod indirect cu clima, uh, investiții în transport, uh, cale ferată și așa mai departe. Politica de coeziune este un instrument uh, ideal pentru a crește competitivitatea uh, și creșterea local uh, și creșterea economică, dar și pentru a trece la o uh, economie bazată pe un consum scăzut de carbon. Clădirile pot fi renovate, se, pot, se poate dezvolta un transport curat, ecologic, infrastructura poate fi refăcută, uh, se pot folosi uh, tehnologii uh, verzi, se pot folosi rețele electrice inteligente, se pot crea locuri de muncă și crea competențe. Și toate aceste lucruri se întâmplă într-un mod decentralizat. Însă pentru a obține asta trebuie să avem, să avem Uh, o strategie europeană, dar care să fie completată de cunoștințe la fața locului. Avem nevoie de concentrare tematică, dar și de flexibilitate adecvată pentru regiuni și statele membre. Regulamentul propus este o bază bună pentru asta, după părerea mea. Care sunt instrumentele de care dispunem pentru a uh, maximiza beneficiile în domeniul dezvoltării regionale? Un instrument esențial în politica de coeziune ar fi negocierile de partener, eh, contracte de parteneriat și colaborările cu statele membre și regiunile. Aceste contracte vor decide uh, impactul sprijinului european, iar aceste negocieri trebuie să fie ghidate de uh, strategia europeană comună de creștere, dar și de, de uh, principii orizontale, cum ar fi dezvoltarea durabilă. Însă am putea să ne, întreb, să ne întrebăm ce se întâmplă cu investițiile care nu intră în acest cadru, dar care uh, corespund nevoilor regiunilor. Acest cadru, după părerea mea, uh, răspunde și la această cerință. Însă politica de coeziune nu ar trebui să fie singura sursă de finanțare a dezvoltării regionale. Este o politică europeană și este logic, mai ales în ochii celor care plătesc pentru asta, ca această sursă de finanțare să fie cheltuită pe acele nevoi uh, regionale care corespund priorităților europene. Eu cred că, o, de asemenea, că o ghidare puternică de la nivel european poate să ajute la identificarea acelor investiții care ar aduce beneficii pe termen lung. Autoritățile locale sunt de multe ori sub uh, influența unor uh, grupuri de lobby, uh, poate urmează alegeri sau poate că doresc să uh, copieze alte regiuni, chiar dacă acest lucru nu este neapărat eficient din punct de vedere economic. Drept urmare, această propunere va aduce un dialog structurat între Uniunea Europeană și regiunile sale. Pentru a măsura performanța um, politicilor avem nevoie de obiective, pentru că la finalul zilei regiunile, dar și Parlamentul și Comisia nu vor vrea să știe numai câți bani s-au cheltuit, ci și rezultate uh, au fost generate de către sumele cheltuite. Indicatorii comuni pentru politica uh, de coeziune vor uh, include și unii care uh, prevăd uh, măsurarea rezultatelor în domeniul schimbărilor climatice. Deci trebuie să devenim mai buni în Europa în a implementa lucrurile. Nu este suficient să prevedem și să planificăm. Trebuie să vedem ce au produs acești bani rezultatele maxime sunt obținute dacă uh, sunt îndeplinite și precondițiile. Legislația și administrația trebuie să fie foarte bine pregătite de la bun început. Acesta ar fi rolul condiționalității ex ante în ceea ce privește trecerea înspre o economie bazată pe un consum scăzut de carbon, statele membre ar, treb- ar urma să transpună directivele relevante referitoare la uh, energie, servicii energetice, eficiența energetică a clădirilor, energie din uh, surse regenerabile. În ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice, care va avea un rol din ce în ce mai important în anii următori, investițiile în protecția față de inundații, ar fi un exemplu. Uh, ar urma să avem uh, o evaluare a riscului uh, la nivel local, având în vedere adaptarea la schimbările climatice rezistența la risc și protecția împotriva schimbărilor climatice într-un proiect ar trebui să fie luate în considerare. De exemplu, n-am vrea să finanțăm o cale ferată pe o coastă care ar urma în 10-20 de ani să fie inundată uh, dacă nu se iau măsurile necesare. Nu ar fi un bun mod de a cheltui banii contribuabililor. Mă bucur să vă spun că facem progrese cu uh, da, baza de date paneuropeană uh, cu privire la riscuri referitoare la climă. Um, dacă ai o problemă într-o regiune, de exemplu, poți uh, accesa această bază de dată, să vezi um, care alte regiuni au aceeași problemă, uh, care sunt bunele practici care există în acest domeniu. De asemenea, acest cadru de negociere se bazează pe resurse și este sprijinit pe o alocare pe două căi în fondul de dezvoltare regională. În primul rând, investiții care sunt legate de strategia Europa 2020 și de obiectivele acesteia. Inovație, IMM-uri, competitivitate și investiții pentru un consum scăzut de carbon. În al doilea rând, în cadrul alocărilor, propunem o uh, alocare pentru uh, um, eficiența energetică. Este o sumă mică, Uh, și noi ne așteptăm ca totuși uh, în urma negocierilor această sumă să devină mai mare. Veți spune că nu este că este o rigiditate care nu este necesară. Dar nu este corect. Este o sumă mică uh, și nu este greu să o obținem. Drept urmare, nu ar trebui să fie diluată. Categoria însă este foarte largă, investiții în energie și eficiență energetică. Deci orice fel de investiții în acest sens vor conta. De asemenea, am vrea să jucăm un rol de far, de exemplu. Uniunea Europeană trebuie să uh, facă progrese în a-și atinge obiectivele în ceea ce privește uh, consumul de producția de CO2 și uh, energiile regenerabile în această perioadă de programare, investițiile care vor uh, duce la creștere, care ar fi trebuit să ducă la creștere în domeniul uh, ecologic, au fost uh, întârziate și fără progrese și fără impulsuri puternice am, ne-am oprit, ne-am lovit din nou de aceleași uh, obstacole. Voi încheia prin a face referire uh, la o scrisoare pe care cu mare bucurie am primit-o, uh, este de la adunarea regiunilor europene în care au sprijinit acest tip de abordare și ideea de a introduce uh, schimbările, uh, acțiunile împotriva schimbărilor climatice în toate domeniile bugetului. Deci suntem sprijiniți de pe această parte. Voi încheia prin a vă spune că suntem foarte deschiși la dialog, este, sunt domenii de specializate, tehnice, însă dacă dorim să avem un uh, buget eficace pentru Uniunea Europeană, trebuie să arătăm cetățenilor că uh, Uniunea Europeană abordează uh, obiectivele esențiale. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. Uh... Mulțumesc frumos, doamnă comisar! Dragi colegi, înțeleg că avem jumătate de oră, da? Deci avem jumătate de oră, așa că o să închid lista vorbitorilor ca să știu cât timp pot să dedic fiecăruia. Deci îi rog pe toți cei care doresc să intervină să, uh, să își facă acum cunoscută intenția. O să calculez cât timp are fiecare. Deocamdată începem cu doamna Catherine Berder. Mulțumesc frumos, doamnă președinte, și mulțumim și doamnei Hedegaard pentru că a venit să ne vorbească în această dimineață. Mi s-a părut foarte interesant ce a avut dumneai de a spus și vreau să vă felicit pentru ce ați făcut. Cred că cei care v-au privit de departe uh, în, um, la întâlnirea Durban 2 au fost foarte mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat acolo. Ați vorbit foarte mult despre impactul financiar uh, în viitor vis-a-vis -vis de schimbările climatice, însă mă întreb dacă în aceste cifre ați inclus, și nu cred că ați făcut-o, impactul uh, pierderii biodiversității, care nu este întotdeauna luată în considerare uh, atunci când vorbim despre schimbările climatice. Însă pierderea biodiversității rămâne totuși după cum a spus un coleg dintr-o altă comisie, o criză tăcută. Este în progresie continuă și um, schimbările climatice vor avea impact asupra biodiversității, la fel ca și alte lucruri, dar după cum se vede în Regatul Unit, seceta cu care ne confruntăm deja în anumite regiuni Uh, primăvara apar uh, interdicții în ceea ce privește utilizarea apei și toate acestea vor avea impact asupra biodiversității la oaltă cu schimbările climatice. Și, după cum ați spus, vor apărea din nou și inundații. Pe măsură ce clima se schimbă, speciile vor dori să migreze și, sigur, acest lucru se va întâmpla pe zone foarte majore, foarte întinse. Uh, raportul elaborat uh, vis-a-vis -vis de acest subiect a calculat costurile financiare ale pierderii biodiversității și mă întrebam dacă ați inclus aceste costuri în calculele pentru schimbările climatice și uh, metodele pe care trebuie să le folosim pentru diminuarea acestor uh, schimbări și pentru susținerea forțelor care susțin viața. Președinta, dragi colegi, avem 10 vorbitori pe listă, deci aveți avea maxim un, un minut și jumătate pentru fiecare. Vă rog să vă concentrați pe întrebare, dacă vreți să auziți și răspunsurile. Doamnei comisar, Constanța Croil. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumim, doamnă comisar, pentru prezentarea făcută. În funcția mea de raportor pentru regulamentul general vreau să fac și eu observație. Dacă aș fi în locul dumneavoastră și pe mine m-ar bucura propunerea Comisiei în ceea ce privește politica de coeziune pentru că se încearcă să se facă tot ce se poate pentru protejarea climei și să se și financeze acest domeniu. Cred că nimeni nu are ceva împotriva protejării climatice. Știm cu toții ce trebuie să facem în acest domeniu și cât de greu este. Însă în această sală se află politicieni care sunt responsabili pentru politica de coeziune. Și vreau să spun foarte clar, politica de coeziune nu înseamnă exact protejarea climei foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem, trebuie să țină cont de faptul că banii impozabili, persoanelor care plătesc impozit trebuie să fie folosiți așa cum trebuie. Tocmai de aceea noi avem deja o discuție de săptămâni, de luni în această comisie și spunem că nu se face îndeajuns în regiunile dezvoltate, nu există destulă flexibilitate. Știți și dumneavoastră că atunci când vorbim despre dezvoltarea, dezvoltarea noilor tehnologii, energia regenerabilă, ei bine, aici ne aflăm în urmă. În orașul din care provin eu, există o uzină care folosește biomasă și încă de la început se află, are probleme pentru că folosește paleți de lemn, iar aceștia iar acești peleți de lemn sunt din ce în ce mai scumpi. Comisia se ocupă de aceste lucruri de cercetare, te noi tehnologii, protejarea clim climatică, dar dacă se acționează numai așa, atunci se pierd din, din vedere aspectele legate, aspectele sociale. De aceea vă rog să țineți cont de faptul că ne dorim mai multă flexibilitate pentru regiuni. Trebuie să se țină mai bine cont de nevoile fiecarei regiuni în parte și trebuie să facem în mod inteligent această legătură. Uh, Constanța ai vorbit deja peste două minute, așa că, Ian Olbricht, uh, ai mai puțin de un minut și jumătate ca să respectăm timpul. Da, mai întâi mulțumesc, doamnei comisar, pentru prezentarea foarte um, cuprinzătoare. Am întrebări foarte scurte. În ceea ce privește FEDER, care este părerea dumneavoastră despre faptul că în regiunile mai dezvoltate FEDER nu va susține investițiile în infrastructură pentru serviciile de bază pentru cetățeni în domeniul mediului, transportului și TIC? Și există, desigur, și interdicția privind um, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în instalațiile care respectă um, directiva. Apoi avem și concentrația um, priorităților tematice și uh, eficiența um, energiei cu emisii reduse de carbon în domeniul clădirilor și apoi transporturile, uh, iar uh, promovarea adaptărilor la schimbările climatice este și ea exclusă din pachet. Nu știu dacă ar trebui să fie atât de concentrat, mai ales în zonele mai dezvoltate, 80% fără transport și adaptare la schimbările climatice. Poate ar trebui ca textul să fie mai deschis și mai flexibil. Așadar, prima întrebare, de ce uh, scoatem tot ce e legat uh, de mediu în uh, regiunile mai dezvoltate și apoi uh, mă referam la priorități. Încă o întrebare de la doamna Kocevska. Mulțumesc, doamnă comisar. Nici eu nu vreau să repet faptul că fiecare din această sală știe că trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, însă în Europa emitem doar câteva procente din dioxidul de carbon. Marii poluatori nu se află în Europa iar aceștia nu vor să lupte împotriva emisiilor de dioxid de carbon. Politica de coeziune servește și la faptul că prin ea putem să eliminăm diferențele. Există diferite priorități între vechile 15 state membre și noile state membre ale Uniunii Europene. Încă de astăzi vedem care e situația cu costurile de lucru în Europa. Acestea sunt mult mai înalte față de ce se întâmplă în restul Europei. Foarte multe companii doresc să producă în afara Uniunii Europene. Și aici e întrebarea mea. Care credeți că sunt posibilitățile astfel încât să menținem concurența, Uniun- competitivitatea Uniunii Europene și să ducem la asigurarea de locuri de muncă? Vorbim de o competiție în interiorul Uniunii Europene, dar și mai mult vorbim despre competitivitatea Uniunii Europene la nivel global trebuie să ținem cont și de nevoile noilor state membre. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Vis-a-vis -vis de ultima întrebare, unde văd aceste locuri de muncă? Dați-mi să vă dau un exemplu. Motivul pentru care am uh, menționat această cifră privind importul de petrol, am fi putut lua toate cifrele vis-a-vis -vis de cât de dependenți suntem de uh, combustibilii fosili importați. Cred că este foarte clar pentru toată lumea că dacă economiile noastre ar fi mai eficiente din punct de vedere energetic, atunci am economisit bani dar este clar că atunci când uh, facem uh, retrofitting la clădiri, la uh, conducte, la sistemele um, și eficientizăm sistemele energetice, e un lucru bun la aceste locuri de muncă. Sunt locuri de muncă pe care nu le putem externaliza sau mai uh, clar, sunt lucruri, locuri de muncă pe care nu se pot ocupa în China. Sunt locuri de muncă pentru construcțiile locale, un sector unde în prezent avem o rată foarte mare a șomajului. De aceea spunem că prin asta putem stimula ocuparea forței de muncă la nivel local, chiar acum când e nevoie și efectul pe termen lung ar fi că am economisit bani atât noi cât și cetățenii noștri. Asta este una. Totodată, cred că am stimulat și inovarea. Dacă facem într-adevăr acest lucru și avem uh, deja elemente clare pentru eficientizarea conductelor, de exemplu, uh, și pentru a rămâne competitiv, pentru a face lucrurile așa cum trebuie, uh, putem crea posibilități de export, pentru că știm că și alții uh, încep să acționeze în acest domeniu pentru a avea economii mai eficiente. Apoi, domnul Olbrich m-a întrebat despre transporturi. De ce pentru regiunile mai dezvoltate transporturile nu sunt incluse? Logica din propunerea Comisiei a fost că avem această facilitate uh, conectarea Europei și aici avem rețele energetice, infrastructură și infrastructură TIC. Eu aș spune că dacă am include și transporturile aici, atunci ar trebui să ținem seama de faptul că, în mod normal, când vorbim de transport, vorbim despre sume foarte mari de bani. Uh, și dacă mergi în această uh, direcție, atunci uh, ar, am avea nevoie de alocări mai mari pentru că uh, dacă nu uh, în transport s-ar consuma tot ce se poate folosi și pentru eficiența energetică, de exemplu. Motivul pentru care eficiența energetică joacă un rol dominant în propunerea uh, Comisiei este că este o țintă și pentru 2020 pe care Europa nu pare să o îndeplinească. În 2008 s-a hotărât ca până în 2020 să atingem un procent de 20%, dar în ciuda tuturor uh, argumentelor nu ne apropiem decât de 9%. Doamna Crel spunea că nu putem avea politici uh, de coeziune numai pentru schimbări climatice și energii regenerabile. Acesta este un lucru clar. Uh, de aceea nu uh, cerem ca această politică să acopere totul, dar trebuie să fim atenți când vorbim de această flexibilitate. Cel puțin așa se văd lucrurile la nivelul Comisiei. Înțeleg de ce unele state membre cer flexibilitate, tocmai acum când negociem uh, directiva privind eficiența energetică, cuvântul cheie este flexibilitatea, însă problema este că adesea flexibilitatea înseamnă uh, doar că fiindcă, fie că ne atingem țintele, fie că nu, uh, lucrurile rămân la fel. Ceea ce nu este uh, clar, pentru că până la urmă ajunge să însemne doar fiecare face ce vrea. Aceasta este analiza pe care ne-am bazat în uh, comisie și acest exercițiu financiar foarte dificil uh, pe care îl uh, efectuăm și cu statele membre este că dacă putem dovedi că banii folosiți ne ajută să atingem uh, obiectivele politice pe care le-am stabilit, atunci, da, ei pot fi folosiți în acest scop. Se spune că avem prea multe priorități diferite, și nu este foarte clar pentru cetățeni care este valoarea europeană adăugată. Și asta am încercat să introducem în acest buget, astfel încât uh, lucrurile să aibă sens și pentru uh, cetățeni la nivel local și uh, regional. Ați întrebat și despre impactul uh, legilor privind uh, biodiversitatea și a pierderilor de biodiversitate și cum am ținut seama de aceste corduri. În fel de parcurs privind emisiile uh, reduse de carbon și în alte texte asemănătoare am încercat să um, ținem să cuantificăm și de co-beneficii co și, și co-beneficiile. Uh, dar cred că ați spus foarte bine că trebuie să estimăm prețul economic al uh, biodiversității și aici avem nevoie de o metodologie în acest sens. Să spunem dacă facem acest lucru uh, la nivelul climatului, care sunt beneficiile economice la nivelul biodiversității. Pe plan internațional și la nivelul bugetului, Comisia privind uh, schimbările climatice și cu mine lucrăm pentru a vedea care sunt punctele de legătură între schimbările climatice și biodiversitate pentru că asta eh, corespunde acelui principiu de care vorbeam, un euro pentru mai multe uh, obiective, pentru că nu putem la fiecare conferință să spunem că ne trebuie alți bani pentru biodiversitate, alți bani pentru schimbări climatice și așa mai departe. Uh, ar fi bine să avem un plan pe energie um, durabilă care să fie bun și într-o țară uh, din uh, lumea a treia și pentru biodiversitate și pentru toate celelalte aspecte. Și asta încercăm să facem. Președinta, mulțumim, uh, mulțumim doamnă comisar. Trecem acum la Lambert von Nistelrooy. Mulțumesc. Doamnă comisar, cred că uh, sunteți pe calea cea bună în ceea ce privește obligarea uh, statelor membre și a uh, regiunilor să se ralieze la uh, programul corect, pentru că trebuie să găsim o cale de mijloc pe care să um, avem o adevărată coeziune și o abordare integrată în um, guvernele regionale și cred că abordarea noastră este cea corectă. Vorbeați despre a folosi banii la mai multe lucruri. Și aveți dreptate, dar uh, mi-e teamă de o uh, capcană la nivelul statelor membre, că unul și cu unul poate să facă zero. Noi dăm mai mulți bani, dar totodată dacă statele membre își reduc cheltuielile, atunci uh, uneori în rețelele inteligente sau în cercetare, atunci ei nu folosesc banii pentru că spun că e problema pieței sau așa mai departe. Uh, prin urmare, aș să aud mai multe despre uh, ce faceți în relația cu Consiliul, pentru că la, urma, uh, la final nu vrem uh, să nu vrem ca ei să nu abordeze propunerile noastre. Deci, care este uh, combinația pe care o folosiți între reglementare și stimulare financiară? Aici aș vrea să știu mai multe, pentru că la nivel financiar nu putem să obținem ceea ce vrem. De exemplu, în Grecia trebuie să vedem cum să se investească în noua economie privind producția de energie, energia durabilă, energia solară și așa mai departe. mă îndoiesc că dacă nu stabilim clar ce și cum, nu vom atinge obiectivele. Mulțumesc, Monica Smalcova, acum. Pani comisarka, velmi Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Foarte pe scurt, vreau să spun că apreciez ceea ce spuneați dumneavoastră, că trebuie să cheltuim în mod eficient banii contribuabililor. Am o întrebare uh, importantă. Săptămâna trecută la Marsilia a avut loc un forum mondial uh, pentru apă și știm că schimbările climatice au legătură și cu sursele de apă și cu lipsa apei în principiu, iar în țara mea uh, ne confruntăm an de an cu inundații. Vreau să vă întreb dacă sunt măsuri pregătite în acest sens, pentru că Uh, unele dintre ele sunt provocate de propria noastră lipsă de disciplină. Mulțumesc, Elizabeth Schroeter. Äh, Foarte pe scurt. În primul rând, cred că e important să spunem că Parlamentul European are un document în ceea ce privește slujbele, locurile de muncă verzi. Acesta atinge multe puncte pe care le-a atins și doamna comisar Hedegaard. Există acolo toate măsurile care trebuie puse în aplicare și și efectele multiple. Deci avem deja o hotărâre luată în Parlament în acest sens. Acum, concret despre regulament. Problema e următoarea. În anumite structuri, ca în regulamentul general, există o neînțelegere. Însă această neînțelegere trebuie rezolvată altundeva și nu la cele 20 de procente. Am putea să ne asigurăm politic că putem depăși acest prag de 20 de procente. Trebuie să ținem cont și de aspectele durabile și dacă explicăm lucrurile așa, atunci vom ajunge la țintă, pentru că transportul este o mare parte. Aceste lucruri au fost discutate deja cu Comisia de Resort și atunci, la nivel uh, local și regional, se află punctele cruciale. Dacă dacă ne uităm la raportul privind FEDER, vedem că tocmai energia lipsește de aici. Dar noi avem nevoie de rețele de energie și trebuie să investim în ele. Trebuie să evaluăm mai atent ce se întâmplă cu apele reziduale și ce se poate face în acest sens. Mai există și o propunere din partea Comisiei de Transport, una care mi se pare foarte bună, și anume în cadrul FEDER, să ne asigurăm că este inclus și transportul durabil în zonele urbane, adică să ne asigurăm că acesta este finanțat și că își aduce aportul la cele 20%. de procente. Dacă aceste puncte sunt rezolvate, atunci și problema e rezolvată și, ne putem, și putem ajunge mai ușor la țelurile propuse din propunerea comisiei ar fi posibil să facem așa ceva. Așa că eu cred că nu trebuie să modificăm aceste 20%, ci alte părți ale regulamentului. nu trebuie să ne concentrăm pe investiții, ci pe țelurile tematice. Dacă vom acționa așa, atunci ajungem la multifonduri și ajungem exact la efectele pe care ni le-a, pre- ni le-a prezentat doamna Hedegaard. Eu sper să mergem în această direcție. Cred că în această direcție trebuie să meargă și discuțiile noastre. Mulțumesc, Elizabeth. Domnul Boștinaru are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Îmi pare rău că am întârziat, dar am fost la voturi în Comisia PETI. Doresc să salut angajamentul dumneavoastră de a incorpora în regulamentele pe care le adoptăm acum pentru următorul cadru financiar și pentru următoarea perioadă. Vă mulțumesc că ați integrat și dimensiunea schimbărilor climatice, ținând cont de ceea ce ne-ați spus despre angajamentul statelor membre despre faptul că anul trecut raportul Comisiei Europene a confirmat următorul fapt. Astăzi putem ajunge doar la 10% din strategia noastră 2020, în loc să ajungem la 20%. Aș dori să subliniez din nou angajamentul meu de a incorpora în politica de coeziune, acele proiecte care au de a face, în primul rând, cu eficiența energetică pentru gospodării, și numărul 2, cogenerarea. Cogenerarea cu uzinele. cogenerarea de energie în centralele electrice. De ce spun acestea? Am în fața mea un studiu. Nu voi vorbi despre beneficii din punct de vedere al mediului, al schimbării climatice, din punct de vedere al uh, creării de locuri de muncă, reducerii emisiilor de dioxid de carbon, uh, emisiile de gaze cu efect de seră și așa mai departe. Însă am în fața mea un studiu făcut de E.ON. Aceștia menționează dimensiunea centralelor Centralele la scară mică sunt caracterizate printr-o eficiență uh, a combustibilor mai mică față de uzinele mai mari. Apoi, investițiile în centralele la scară mică contribuie mai puțin la costul total al sistemelor. Așa că propunerea mea și sugestia mea e următoarea și vă cer sprijin pentru ea. Putem să schimbăm cumva regulile astfel încât și centralele electrice la scară mare și centralele electrice bazate pe cogenerare de energie să poată să își găsească locul în acest regulament, pentru că doar așa vom putea să ajungem la obiectivele din strategia 2020. Dacă nu, din nou, în 2020 vom descoperi faptul că am eșuat și cei care vor avea de plătit pentru acest eșec vor fi nu doar statele membre, ci în primul rând cetățenii. Vă mulțumesc foarte mult și acum sunt pregătit să ascult comentariile dumneavoastră și să încerc să vă sprijin atât cât pot. Mulțumesc! Doamna președinte, era ultima întrebare de pe lista, lista mea, dar și eu vreau să mai pun o întrebare. În acest context al uh, nevoii de a avea politici climatice, vă gândiți la următoarea posibilitate? Se pot revizui directivele în ceea ce privește evaluarea impactului de mediu sau de strategie? pentru că avem deja o întreagă istorie în acest sens și schimbările climatice lipseau din aceste documente. Mulțumesc! Vă mulțumesc! La ultima întrebare. Da, luăm în considerare acest fapt, dar în statele membre vedem următoarele. Statele membre își fac planuri într-un mod mai coordonat atunci când vorbim despre construire, noi construiri. Dacă încearcă acum să vină cu noi construcții, caută locuri mai bune pentru acestea. Anul viitor vom veni cu o strategie pentru adaptare. În cadrul acesteia discutăm despre următorul fapt, să avem grijă să nu fim prea prescriptivi la nivel european. Când vorbim de aceste amănunte, atunci există o varietate foarte mare în viața reală. Însă e nevoie de această adaptare și e prevăzută pentru primul trimestru al anului 2013. Vă mulțumesc, domnule Boștinaru, pentru comentariile făcute. Înțeleg ce ați vrut să spuneți în ceea ce privește cogenerarea și uzinele electrice centralele electrice. Da, trebuie să facă parte din FEDER, dar și din politica de coeziune. Cei care fac parte din schema de comercializare a emisiilor trebuie să beneficieze și aici. Fondurile de coeziune ar trebui să se concentreze pe ceva diferit, însă am auzit ce ați avut de spus și vom discuta în interiorul comisiei mai departe. Apoi s-a vorbit despre transportul durabil. Avem un obiectiv pentru transportul durabil în buget. Va trebui să se situeze la 20% din bugetul Uniunii Europene, cât din FEDER 6% ne-am concentrat pe ce se leagă direct de climat. Deci s-a ținut cont în propunerea Comisiei și de transportul durabil și s-au alocat aceste 20% din buget. Apoi am auzit despre inundații, politicile în ceea ce privește apa și așa mai departe. Comisarul Potocnic va prezenta uh, o schemă pentru apa anul viitor și acolo vom, vom aborda și aceste chestiuni. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe o schimbare de concentrare în Europa. Cetățenii noștri se vor confrunta tot mai mult cu inundațiile în anumite părți ale Europei, însă în Spania, Grecia, Portugalia și alte state se vor confrunta cu tot mai multă secetă. Acum în Portugalia, cred că nu a mai plouat din noiembrie. Până și în Marea Britanie există probleme. Anumite regiuni se confruntă acum cu seceta, așa că noi trebuie să ne concentrăm mai mult pe adaptare. Iar acest document privind apa va încerca să facă loc și acestor îngrijorări pe care tocmai le-am menționat. Există deja niște politici, însă vom încerca să avem o abordare coerentă în ceea ce privește apa. Apoi, pentru domnul Nistelrooy. Roy ce facem împreună cu Consiliul, cu ce ne ajută aceste contribuții financiare dacă nu există partea de reglementare. Tocmai despre acest lucru vorbim în um, directiva privind eficiența energetică, care sunt instrumentele, care sunt ceritele. Apoi, cum instrumentele și bugetul trebuie să meargă mână în mână. Fie că vorbim de autorități regionale sau locale, acestea ne spun trecem prin niște vremuri foarte tulburi din punct de vedere economic. Ne cereți să facem toate aceste lucruri, cum să le finanțăm? Tocmai de aceea prioritățile noastre politice trebuie să fie strâns legate de buget. Eu cred că este foarte important să încercăm, prin felul în care dumneavoastră construiți până la urmă toate acestea, să atragem și investiții private. Bineînțeles că nu putem moderniza clădirile, conductele prin bugeturi publice. Trebuie să folosim foarte inteligent banii pe care îi colectăm de la persoanele impozabile, astfel încât să atragem și investiții private. Doamnă președinte, aș dori să închei prin a face o referire la adunarea regiunilor europene. Am primit o scrisoare și vă voi spune ce am regăsit în această scrisoare. După ce a avut loc o consultare între membrii noștri, președintele e mulțumit să mă informeze că pot să sprijine aceste alocații specifice din cadrul FEDER. Adunarea regiunilor europene salută propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește concentrarea tematică a fondurilor FEDER, astfel încât să se atingă obiectivele strategiei 2020. Aceștia recunosc uh, de asemenea faptul că trebuie să înceapă acțiunile în ceea ce privește schimbările climatice. Da, vom sprijini o trecere spre o economie mai săracă în emisii de carbon. Cred că e un mesaj foarte important pentru aceea pe care noi încercăm să-i ajutăm prin intermediul acestor programe. Știu că statele membre își doresc flexibilitate să decidă ce vor face regiunile, însă regiunile ne-au dat un mesaj foarte clar și anume că vor sprijini multe dintre politicile planificate. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să discut astăzi cu dumneavoastră. Doamnă comisar, știți că nu vorbim doar despre regiuni, vorbim despre primari, orașe, despre niște grupuri foarte puternice și aceștia trebuie să înțeleagă că toate acțiunile pe care vrem să le întreprindem trebuie să fie luate la nivel local, iar orașele vor decide dacă câștigăm sau nu această bătălie cu schimbările climatice. Vă mulțumim!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 la raporturile de implementare și din proprie inițiativă, coordonatorii au fost de acord să ceară următoarele rapoarte din proprie inițiativă. În ceea ce privește politica energetică europeană în contextul politicii de coeziune, PPE-ul mai lucrează la titlu, apoi strategii regionale pentru schimbările climatice, structura acestora la nivel regional și aici se mai lucrează la titlu. Social, socialiștii și democrații încearcă să definească mai bine acest titlu. Al treilea raport e cu privire la al șaptelea raport de, de progres privind politica de coeziune și de aceasta se, se ocupă liberalii și democrații. Apoi a fost o cerere pentru implementarea Fondului de Solidaritate European și acesta revine tot PPE-ului. A doua chestiune pe care am decis-o este să existe o audiere comună împreună cu Comisia ITRE cu subiectul conectării mai bine a orizontului 2020 și a politicilor structurale și regionale. Apoi am căzut de acord să avem această reuniune pe 29 mai. În, între orele 3 și 4 și jumătate după amiaza. Apoi, în a doua jumătate a mandatului nostru, am căzut de acord să ne concentrăm pe pe generalizarea pe um, gender mainstreaming în continuare. Aceasta e, aceasta e o responsabilitate pe care ne-am luat-o în prima jumătate a mandatului nostru și sper că toată lumea e de acord să continuăm tot așa. Și acum aș dori să trecem la voturi. Ca de obicei, întâi vom verifica dacă aveți uh, cartelele de vot și dacă funcționează toate uh, toată instalația. Așa că haideți să facem un test. S-a deschis votul. Am putea să verificăm? Nu Închidem votul? Nu putem. Există 40 de cartele, dar doar 36 de persoane au votat. Deci vă rog pe toată lumea să voteze. 37, 40. au votat, există 40 de cartele în instalație. Nu știu de ce restul nu au votat, poate nu funcționează cum trebuie echipamentul. A, nu, totul e în regulă, atunci putem să începem votul. To vote, documents to vote. Avem două documente. În primul rând, decizia în ceea ce privește facilitatea de partajare a riscului. Putem să trecem la vot? Nu putem începe cu votul dacă toată lumea se mișcă și vorbește. Vă rog să luați loc acolo unde doriți să votați. François, votați cu noi sau nu? Mulțumesc. Începem cu amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem. La amendamentul la articolul 2, un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Am să vă rog să ridicați mâinile cât se poate de sus. E dificil și cu soarele care bate. Trecem la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la considerentul 3 cu amendament oral. Cineva împotriva amendamentului oral? Nu, votăm. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 6 cu amendamentul oral. Împotriva amendamentului oral, nu, votăm. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Trecem la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 6 cu amendament oral. Cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Votăm amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 8 cu un amendament oral Cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Votăm amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la uh, amendamentele Comisiei pentru Control Bugetar. Votăm amendamentul 1 al Comisiei pentru Control Bugetar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentele Comisiei pentru Afaceri Economice. Trecem, acestea sunt caduce. Trecem la votul final. Electronic s-a deschis votul. Votăm propunerea legislativă așa cum a fost ea amendată. Există un vot în plus de la PPE. Votăm acest, uh, această propunere așa cum a fost ea amendată. Vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 35 pentru, 2 împotrivă și 6 abțineri. Și trecem la rezoluția legislativă, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Închidem votul. Trei persoane nu au votat. 36 pentru, 2, abți 2 împotrivă și 5 abțineri se adoptă. Trecem acum, dragi colegi, la al doilea vot, care este avizul lui, uh, proiectul de raport al lui Nuno Teixeira uh, cu privire la regiunile ultraperiferice. I just wanna express my disappointment. Vă rog, aș dori să îmi exprim uh, dezamăgirea față de modul în care a fost uh, procesat acest, a fost uh, uh, abordat acest, acest raport. Nu, a, nu l-am primit decât foarte târziu și traducerea amendamentelor am primit-o miercurea trecută. Am avut un program foarte strict, având în vedere faptul că votul urma să aibă loc joi. Uh, majoritatea membrilor au părăsit Parlamentul, deci nu am avut timp să discutăm uh, aceste amendamente în grup. Este un precedent grav pentru viitor, pentru că nu așa trebuie să fie abordat un raport. Mai problematic este faptul că nu există traducere oficială a compromisurilor. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Carfala pentru inițierea uh, traducerii. Încă ceva ce aș dori să subliniez este că nu există o traducere oficială a amendamentelor în estoniană, limba unuia dintre, dintre raportorii din uh, umbră. Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră. I, can I ask Nuno Teixeira to, to react? Am să-l rog pe Nuno Teixeira să reacționeze la cele spuse de colegă. Mulțumesc, doamnă președinte. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că condițiile în care a fost elaborat acest raport au fost foarte dificile. Am avut o reuniune cu raportorii din umbră la Strasburg. Cred că a fost marți, miercuri sau joi dimineața. Și am solicitat o mai bună cooperare astfel încât să putem îmbunătăți raportul. Și există un motiv pentru asta, după cum știți, comunicarea comisiei referitoare urmează comunicarea comisiei cu privire la reuniunile uh, ultra, uh, uh, regiunile ultraperiferice. Și dacă nu votăm astăzi, nu am putea vota în următorul plen, ceea ce ar însemna că ar deveni irrelevant. Colegii au făcut tot ce au putut să coopereze. Eu mă bucur, eu sunt mulțumit de ceea ce avem la ora actuală. Este drept că e păcat că colegii nu au putut lucra în propria lor uh, limbă maternă, dar sper că asta nu le va împiedica să continuăm pe acest dosar. Mulțumesc, domnul Piper, iar apoi Constanțe Crel. Bineînțeles, nu putem avea o dezbatere cu privire la conținut, doream numai să clarificăm situația. Uh, este datoria mea să vă întreb dacă există cineva care se opune votului. Domnul Piper. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este o dezbatere de fond, dar ar putea fi un exemplu dacă noi acceptăm asta acum. Îl, uh, îl apreciez pe colegul uh, Teixeira și știu sub ce presiune timpului a fost uh, însă să avem un raport uh, în franceză, atunci și noi ca germani putem să uh, îl dăm în germană și să vă, să vă uh, solicităm să aveți înțelegere, uh, pentru că și asta este o limbă de, uh, limbă de lucru. Uh, nu putem lucra așa. Poate mai putem face asta cu un raport de inițiativă, dar când mergem înspre legislativ, trebuie să lucrăm și să avem o traducere cât se poate de curată și să insistăm să o avem, pentru că dacă nu, nu merită timpul pe care îl, uh, îl consacrăm acestei activități. Deci am să vă rog, doamnă președinte, să acceptăm asta ca excepție, dar uh, să insistăm de fiecare dată să avem traduceri în limba maternă. Bun, deci propunerea este ca acest lucru să nu devină un precedent și să nu se repete situația. Doamna Crel. Da, sunt de acord cu ceea ce a spus Marcus Piper. Și mie mi s-a pă părut uh, dificil pentru că raportorii din umbră, dar și toți ceilalți, poate că nu înțeleg franceză. Sau poate că unii înțeleg franceză, dar poate coordonatorii mai puțin. Eu una nu Uh, vorbesc atât de bine franceză ca să-mi dau seama dacă amendamentele de compromis sunt bune sau nu. Și în primul moment nici nu mi s-a părut atât de urgent să facem, uh, să răspundem la comunicarea comisiei. Am discutat asta în grupul nostru politic și am spus că, în mod normal, nu putem lucra așa la Parlament. Ne Uh, prezentăm noi pe noi ca și când nu am fi atât de importanți. Și acest lucru nu are voie să se repete în viitor și asta nu înseamnă dacă uh, uh, nu are nimic de face cu relația noastră cu regiunile ultraperiferice. Când am, de, când am întrebat dacă uh, Uh, nu putem uh, amâna votul. Mi s-a spus că socialiștii și democrații sunt împotriva regiunilor ultraperiferice. E bine, nu este adevărat, dar când decid, trebuie să știu cu privire la ce decid. Și când mă gândesc că ultimele modificări pentru amendamente de compromis le-am primit azi dimineață la ora 9 și că am avut dificultăți cu lista de vot pe care să o punem la dispoziție la ora 10, care este și o listă de vot complicată, uh, va trebui să fim foarte precauți și să o, o parcurgem încet această listă de vot, e bine, aș vrea ca asta chiar să fie o excepție și să nu mai trebuiască în acest mandat să retrăim această situație. Doamna Șretar, vă rog. Din câte știu eu, a existat dorința ca acest vot să fie amânat și acest lucru s-a introdus în ultimul moment pe ordinea de zi și anume fapt, și, și în plus faptul că lista de vot a venit doar astăzi. Prin, pentru că ultimele amendamente de compromis au venit acum. Eu aș sprijini ideea amânării votului. Acest lucru a și fost discutat așa între uh, raportorii din umbră pentru că nu încheiaseră negocierilor. Deci eu depun acum uh, cererea oficială să amânăm votul. Lambert Van Nistelrooy. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că argumentele au fost deja prezentate și s-a spus că nu așa trebuie să procedăm. Însă, Aș dori să adaug un lucru, și anume faptul că la ora actuală pregătim propuneri legislative și, în al doilea rând, în această perioadă, da, în sfârșit avem un document pentru regiunile ultraperiferice. Știm că în mai Comisia va avea o comunicare cu privire la politica ei referitoare la acest subiect. Acest lucru face parte și din strategia Europa 2020. De aceea, aș spune colegilor uh, noștri și coordonatorilor, de fapt aș dori să îi rog să votăm totuși și aș dori să-i rog pe toți să se pregătească pentru vot. Contextul a fost faptul că am lucrat la asta, am discutat în plen, discutăm despre asta de un an și jumătate, deci cred că ar trebui să încercăm să facem tot ce putem. A existat o cerere de amânare, tocmai acum, iată, dar poate dacă ne uităm la conținut, putem, putem vota bazându-ne pe asta. Săptămâna trecută am spus să încercăm totuși să uh, punem acest punct pe ordinea de zi, să încercăm să menținem procesul uh, în mers pentru a încerca să avem un document, pentru că nu dorim să avem documentul nostru după propunerea comisiei. Domnul Goodmanis și apoi decidem. Și eu aș dori să solicit tuturor să începem votul pentru un motiv foarte simplu. În Comisia pentru Buget am avut un aviz cu privire la acest raport și au fost negocieri foarte dure pentru că reducerile sunt de 47% și există regiuni uh, separate în uh, cadrul financiar multianual față de cum a fost înainte. Însă, joi vom avea o conferință cu privire la buget, să știm cât, ce sume vom primi și cei care vor participa la această conferință vor fi primii care vor vedea că ori mergem cu plus 5%, ori cu 3, plus 3,6%, uh, însă nu vom avea cu 10% mai puțin față de acest buget. Din acest motiv, în acest raport uh, exprimăm preocupările noastre, facem pro propunerile noastre uh, pentru modul în care uh, trebuie credem noi că ar trebui să fie abordate regiunile ultraperiferice. Și este important ca cei care fac proiectul de buget să primească opinia noastră astăzi, pentru că dacă nu va fi ca și oul și găina. Ei vor încerca să uh, aloce banii, dar nu cunosc uh, nevoile și propunerile noastre și așa mai departe. Uh, și eu am fost uh, Um, și mie mi-a fost foarte greu cu versiunea în franceză, pentru că nu vorbesc foarte bine franceză, însă cred că nu este o poziție uh, foarte bună. Președinta, dragi colegi, am ascultat raportorul, am ascultat colegii care au avut aceleași dificultăți de a ajunge la un acord cu privire la amendamente. Am ascultat și argumente cu privire la de ce ar trebui să votăm acum, având în vedere interesele pe care reprezentăm în comisia noastră. Am verificat regle, regulamentele și există regula 156.6 care spune că trebuie să amânăm votul numai în situația în care un membru al comisiei uh, spune că din cauza problemelor lingvistice votul ar trebui să fie uh, amânat. Dacă există cineva să se amâne din cauza motivelor lingvistice, atunci va trebui să facem asta. Dar nu, a, uh, nu, am, nu am auzit încă o propunere formală de amânare pe baza motivelor lingvistice. Deci aș dori, am lăsat pe toată lumea să spună argumentele pentru și împotrivă, uh, am fost de acord că nu va fi considerat un precedent. Uh, toată lumea s-a angajat cu privire la asta, mai ales coordonatorii, pentru că eu cred că ar trebui să continuăm discuția la, la reuniunea coordonatorilor, dar acum trebuie să decidem. Dacă nu decide dacă nimeni nu propune formal amânarea votului pe baza problemelor lingvistice, votăm. Nu văd pe nimeni, deci trecem la vot.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 Dragi colegi, vă rog să ridicați mâinile. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Domnul Tirolian. Un amendament oral pentru compromisul numărul 7. Aș avea. Vă rog, puteți să-l citiți. În fraza considerând că uh, pen, uh, regiunile uh, ultraferiferice uh, au mai mari dificultăți în a-și atinge uh, obiectivele, aș înlocui otră, uh, altele cu certain anumite. Cineva împotriva acestui amendament oral? Nu, deci votăm compromisul 7 așa cum a fost amendat oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 76, a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 85. Cine este pentru? Amendamentul 85. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Domnule Tirălian. În fraza când se vorbește despre compensarea uh, handicapului structural al acestor regiuni, aș dori să se înlocuiască aceste regiuni cu regiunile ultraperiferice și regiuni cu uh, densitate scăzută de populație. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 94 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Încă o dată, vă rog. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Trebuie să votăm 93, doamnă președinte? 93 a intrat în compromisul 8, spune doamna președinte. Deci s-a trimis o listă de vot revizuită în această dimineață și acest amendament a fost intrus în compromisul 19A. Îmi puteți da un minut, spune președinta? Apparently there was a formal mistake in what was uh... Se pare că a existat o greșeală tehnică pe care Carla Carvalho a uh, corectat-o în această dimineață, dar nu schimbă cu nimic substanța și putem uh, confirma pentru cei care au îndoieli uh, mai târziu, pentru cei care vor dori. Trecem acum la... Deci am votat 94, trecem la 96, dragi colegi. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 98. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 111. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 113. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 114. Cine, ă, este un, avem și un amendament oral. Cineva se opune? Nu. Votăm așa cum a fost amendat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 16. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 139. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 141. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 147, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 19A, unde este acoperit 67, 93 și 152. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm amendamentul 112, a doua parte, pe care trebuie să o votăm Cine este pentru? Împotrivă. Va trebui să verificăm electronic. Votăm 112 a doua parte. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins cu 21 la 18. Trecem acum la amendamentul 158. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru 158? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 171. Eu cred că este adoptată, dar nu sunt sigură. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 24 la 15. Compromisul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. There is a proposal now. Stimați colegi, există o propunere acum ca, exceptând amendamentului 4, toate celelalte sunt ștergeri, iar raportorul ne propune să le votăm în bloc, în afară de amendamentul 4. Deci dacă sunteți de acord, putem vota în bloc, exceptând amendamentul 4. Deci de la 1 la 44, exceptând amendamentul 4. Putem vota așa? Cineva a spus foarte clar nu. Intervenție fără microfon. Bun, deci amendamentul 2 și 4 cu vot separat, iar cele care rămân între 1 și 45 vor fi votate în bloc. Cine e pentru această variantă? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, vom, am, amendamentul 2, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul 4, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, acum trecem la considerente. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul Trecem la compromisul 2. Există un amendament oral? Nu? Bun, atunci votăm compromisul 2. No. Okay. Aveți un amendament oral? Nu. Bine. Compromisul 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 62. Amendamentul 62. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la sugestiile Comisiei pentru bugete. Sugestia 4 de la Comisia pentru bugete. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Înseamnă că putem să trecem la 6. Cine e pentru 6? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, trecem la 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 devine caduc, așa că trecem la I3. Sugestia numărul 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și avem acum votul final. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Un socialist trebuie să se retragă. Vă rog, e cu un vot în plus de la socialiști. Deci și avem 36 pentru 2 împotrivă, se adoptă cu o mare majoritate. Mulțumesc foarte mult! Acum, așa cum am căzut de acord, vom trage concluziile și vom discuta mai departe cu coordonatorii pentru a vedea cum să procedăm în astfel de situații. Acum trecem la punctul 12, Ian. Avem punctul 12 de pe ordinea de zi. Stimați colegi, am avut o oră și 20, avem o oră și 22 de minute pentru trei rapoarte. Unul privind FEDER, Fondul de Coeziune și apoi cel privind cooperarea europeană teritorială. Acestea trebuie să le discutăm astăzi. Astăzi ne vom axa pe avizele venite din partea ACOR. Îi voi ruga pe colegii de la Comitetul Regiunilor să vorbească cât mai pe scurt, să nu ne citească în întregime raportul, ci să ne acționeze astfel încât să avem destul timp încât să reacționăm. Îi voi da cuvântul domnului Mihail Schneider, sper că se află în sală, da, vă văd. Avem nevoie de liniște în această sală și de o atmosferă pașnică pentru că vom discuta niște chestiuni importante. Începem cu raportul uh, privind FEDER și din partea Comitetului Regiunilor, domnul Michael, Michael Schneider are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație, mă aflu pentru prima oară aici și mă bucur că avem un schimb de opinii unii cu ceilalți, cred că avem multe de câștigat. În comisia specifică din cadrul COR am, luat, am făcut un aviz în ceea ce privește regulamentul FEDER, am discutat sub tratatul de la Lisabona și vom uh, prezenta în sesiunea plenară acest aviz în mai. Vă voi spune pe scurt și concentrat care sunt punctele de vedere cele mai importante și vă voi informa care sunt punctele controversate ale acestui aviz. Din punct de vedere al timpului, las deoparte orice fel de observații generale. Avem o evaluare pozitivă, spun acest lucru încă de la început, așa că voi trece la detalii. La articolul 3 din regulament, se vorbește de domeniile de intervenție de sub FEDER. Suntem de părere că aici uh, trebuie ca o categorizare a domeniilor e foarte importantă, atât pentru a duce la realizarea țelurilor politice din tratat, cât și pentru a atinge acele scopuri din strategia Europa 2020 atragem atenția asupra faptului că, spre deosebire de propunerea Comisiei, și în regiunile dezvoltate ar putea să fie nevoie să se investească în uh, domenii cum ar fi infrastructura, domeniul TIC. Deci nu doar pentru cele slab dezvoltate, ci și în uh, Regiunile dezvoltate trebuie să fie posibile asemenea investiții în transport. Apoi, noi credem că trebuie să fie sprijinite investițiile productive și asta prin ajutoare direcție de, in, de investiții. Însă nu e suficient să fie sprijinite doar IMM-urile. E nevoie de o politică pentru industrie în aceste timpuri ale globalizării. Suntem de părere că pe viitor trebuie să fie posibile și investițiile pentru marile companii. Trebuie să existe această opțiune. Pentru că știm că Există multe regiuni în care firmele mari sunt cele care joacă un rol foarte important din punct de vedere politic și structural. Acestea nu sunt doar cele care ajută IMM-urile, trebuie să fie posibile și investițiile pentru acestea. Suntem de părere că sprijinirea unor asemenea investiții productive ar juca un rol foarte important. E de asemenea nevoie de o diversificare a întreprinderilor, de înființarea de noi întreprinderi. E nevoie de o schimbare de procedură, astfel încât să ne asigurăm că există o producție uh, durabilă și că există locuri de muncă pe termen lung. Apoi, Comisia, în ceea ce privește investițiile din cadrul FEDER, se propune o reducere a acestora dar atunci cererile de dezvoltare ale regiunilor nu ar fi suficiente. Apoi, tot despre domeniile de intervenție, noi suntem de părere că în ceea ce privește sprijinirea cercetării și inovării, nu ar trebui să existe niciun fel de limitări în ceea ce privește instituțiile publice. Suntem de părere că și institutele private trebuie să fie finanțate și sprijinite din punct de vedere financiar. Considerăm că ar trebui să existe proiecte comune între universități, entități private și publice. Cam atât despre articolul 3. La articolul 4, concentrarea tematică. Este cu siguranță o temă cheie în cadrul FEDER. Avem o poziție foarte critică cu privire la articolul 4. Suntem de părere că, în fond, o concentrare tematică este una care are sens. Însă, în ceea ce privește cotele și împărțirea fondurilor pentru fiecare fond și, priorita- și prioritate, ei, cu aceasta nu suntem de acord. Suntem de părere că programele operaționale regionale sunt cele care trebuie să ia decizii în legătură cu concentrarea. Apoi, tot la articolul 4 se prevăd anumite lucruri care nu trebuie să fie decise la nivel, la nivel central, ci partenerii contractuali trebuie să ia decizie. Regiunile, partenerii trebuie să-și aibă responsabilitățile încă din faza de programare, trebuie să-și formuleze strategiile și să stabilească priorități individuale, atât în ceea ce privește politica de coeziune, cât și strategia Europa 2020. Așa că noi, noi propunem ștergerea articolului 4 în întregime. Am discutat cu domnul comisar Han despre această propunere a noastră și am hotărât că vom încerca ca până în mai, la sesiunea plenară, să ajungem la o soluție, la o soluție de compromis. Niște elemente de compromis ar putea fi următoarele. Această cotă de 80% pentru priorități de investiții în regiunile dezvoltate să fie scăzută. S-a cerut o flexibilitate în ceea ce privește Fondul Social European. Apoi trebuie să fie crescută influența FEDER asupra IMM-urilor. Trebuie să fie și sprijinite, sprijinite și in, investițiile în infrastructură. Articolul 7. Dezvoltare urbană durabilă. Și aici suntem de părere că ar trebui să existe mai puține lucruri stabilite la nivel central în ceea ce privește dezvoltarea durabilă urbană. Ar trebui ca statele membre, regiunile și orașele să aibă un rol mai consolidat în ceea ce privește programele lor operaționale, astfel încât să asigure dezvoltarea durabilă ur- urbană. Aceste cinci orientare nu le respingem complet, Însă, așa cum am spus, ar trebui să existe o decentralizare. Totul trebuie să se întâmple în cadrul parteneriatelor. Trebuie să avem grijă ca această concentrare să nu aibă loc numai în zonele urbane, ci și a zonelor adiacente zonelor urbane. Lista de orașe care a fost prevăzută nu duce la îndeplinirea scopurilor. Ar trebui să existe o anumită deschidere în acest sens și de aceea noi propunem ca această listă de orașe să aibă un caracter pur indicativ. Tot legat de dezvoltarea urbană, găsim uh, aici și chestiuni legate de investiții teritoriale. Și aici suntem de părere că aceste măsuri nu trebuie să fie obligatorii, ci trebuie să apară sub formă de opțiuni. Autoritățile de administrare din regiuni care se ocupă de finanțare trebuie să lucreze împreună cu, cu autoritățile locale, dar și să țină cont și de capacitățile tehnice și instituționale. Ele trebuie să decidă cum își uh, delegă cheltuielile. Apoi, la articolul 8, noi spunem că nu vedem de ce trebuie să fie creat un nou forum. Nu vedem care este necesitatea pentru acesta. Avem un program care deja funcționează foarte bine și avem un birou european care reprezintă și orașele, și anume CEOR-ul. Avem primari din orașe mari, cum ar fi Lisabona, Frankfurt și așa mai departe. Așa că COR-ul poate să muncească împreună cu Comisia și noi facem această propunere. Putem face multe din ceea ce ar putea să facă un forum așa cum se dorește să se înfențeze unul în articolul 8. Apoi, la articolul 10. Aici există reguli pentru uh, regiuni care suferă din punct de vedere demografic. Noi am dus niște discuții în ceea ce privește dezvoltările demografice în alte regiuni față de cele pe care ne-am concentrat până acum. A reșit că există o serie întreagă de regiuni europene în care există procese demografice în curs care duc de fapt spre o dezvoltare negativă, și aduc consecințe negative asupra dezvoltărilor economice din aceste regiuni. Așa că, după părerea noastră, trebuie să fie foarte clar că în abordarea FEDER trebuie să se țină cont și de noile provocări demografice. Există cele clasice de care trebuie să ținem cont în, în, în continuare, însă trebuie să venim cu un răspuns și la noile provocări demografice, tot în cadrul FEDER. Doamnelor și domnilor, pe cei care interesează textul nostru l-am adus cu noi, avem și propuneri de text concrete pentru fiecare dintre articolele menționate. Cam așa putem să acționăm procedural în acest moment. Așa că puteți să aruncați o privire asupra propunerilor noastre, iar domnule Olbricht rămânem uh, în legătură pentru a discuta în continuare. Ian, ai acum cuvântul, spune doamna președinte. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului din partea Comitetului Regiunilor pentru propunerea foarte concretă și foarte clară pe care a formulat-o. Uh, am lucrat împreună de ceva vreme și cred că mergem într-adevăr în aceeași direcție. Trecând acum la detalii, există câteva elemente delicate abordate de raportor și care sunt importante și pentru raportul nostru din Parlament. Mai întâi, într-adevăr, problema articolului 3 vis-a-vis -vis de domeniul de aplicare al uh, sprijinului. Există aspecte pozitive și negative, desigur, aici. Aspectul negativ se referă la interdicția investițiilor în infrastructură, servicii de bază, infrastructură pentru servicii de bază din uh, uh, cetățeni în domeniul transportului și așa mai departe. Am auzit deja părerea doamnei comisar. Această interdicție propusă în regulament are uh, ca și motivație Facilitatea Europeană de Transport pentru, a, pentru ca infrastructura care oferă servicii de bază, în special în, infrastruct- în transporturi, să fie exclusă din această categorie. Eu nu cred că acesta este singurul motiv. Motivul este că se repetă situația existentă. Există interdicția pentru regiunile mai dezvoltate să investească în uh, infrastructură pentru servicii de bază. Întrebarea este că dacă acesta există astăzi, el să rămână și în viitor. Și vin tot mai multe semnale de la regiunile mai dezvoltate care spun că nu ar trebui ca regula să fie atât de strictă pentru acest gen de investiții. Situația se schimbă. Ne confruntăm cu o situație de criză, uh, avem în vedere problema schimbărilor climatice și așa mai departe. Dar nu trebuie să închidem cu totul ușa. Este situația la fel ca și cu marile întreprinderi. Dați-mi voi să vă reamintesc că avem o interdicție totală în domeniul investițiilor pentru producție la uh, marile întreprinderi. Dar posibilitatea rămâne pentru IMM-uri, în special din uh, regiunile cele mai îndepărtate. Aceste regiuni au declarat că lucrurile nu ar trebui să fie așa, pentru că marile întreprinderi din aceste regiuni colaborează strâns cu IMM-urile. Deci, dacă marile întreprinderi sunt complet excluse din uh, finanțările pentru producție, eu am primit vizita unor reprezentanți uh, ai uh, sectorilor de producție din uh, regiunile cele mai îndepărtate și aceștia mi-au explicat că regiunile, că aceste companii încerc să acceseze piața din aceste regiuni și atunci nu ar trebui să fie excluse. Poate așadar ar trebui să găsim o altă formulare pentru a propune ca marile întreprinderi uh, care au legătură cu IMM-urile să nu fie excluse. Știu că nu este ușor, dar IMM-urile depind adesea pentru investițiile de producție de marile companii și de aceea trebuie să găsim un compromis. Dați-mi voie să vă reamintesc și faptul că marile companii nu sunt excluse de la sprijinul pentru și de la serviciile pentru companii. Deci, ele nu sunt excluse. Se referă doar la IMM-uri în special. Acesta este un element. Al doilea este foarte critic. Raportorul a propus ștergerea totală a articolului 4 pentru că avem codecizie cu Consiliul și Consiliul ne-a informat că, la nivelul său, nu există o poziție extremă vis-a-vis -vis această ă, acest articol. De fapt, majoritatea statelor membre sunt de acord că este necesară o anumită concentrare tematică. Întrebarea este la ce nivel și cât de strictă. Cred că va trebui să hotărâm ca fie să schimbăm procentajul, să mergem de la 80 la 60 sau 70, pentru ca a avea aceeași logică, dar doar uh, procentajul să fie altul, fie să propunem să existe concentrare, dar să lăsăm la latitudinea partenerilor ce uh, tematici uh, concentrate să uh, includă. Să fie 134, 156 sau 17, 158, de exemplu. Deci să fie concentrate, dar alegerea obiectivelor tematice să nu fie atât de strictă. Poate eficiența energetică ar trebui să fie una dintre ele. Deci există două posibilități. Nu cred că această propunere extremă de eliminare a articolului 4 este acceptabilă, dar sunt de acord că, de exemplu, 80% cu excluderea transportului urban nu poate fi acceptată. Și sigur, când am spus că noul, uh, noile mijloace de transport urbane cu uh, emisii reduse de transport nu mă refer la ceea ce este exclus astăzi. Articolul 5, faimosul articol privind uh, uh, dimensiunea urbană. Am discutat astăzi și uh, vă reamintesc că propunerea mea va fi ca mai întâi, la nivelul contractului de parteneriat din regulamentul general, și considerăm că uh, Comitetul Regiunilor va fi foarte dur în ceea ce privește contractul. Deci, mai întâi, aș merge în aceeași direcție. Să eliminăm cu totul de pe listă. Și să nu spunem în lista creativă, pentru că asta poate însemna orice. Deci eu aș propune să eliminăm cu totul, să spunem criterii, lista de criterii pentru această acțiune foarte specială cu procentul de 5%. Această acțiune cu un procent de 5% și aceasta este propunerea mea pentru comitet să fie pentru zonele urbane funcționale, să vedem ce tip de zone urbane. Acestea trebuie stabilite la nivelul contractului, fie orașe mici, medii și împrejurimile, fie uh, conform propunerii Comisiei, o parte din orașele mari care colaborează și ea cu împrejurimile. Deci aceasta este zona funcțională, 5% cu folosirea metodologiei uh, destul de complicate ITI. Și din punctul meu de vedere, și nu mi-am schimbat părerea nici după observațiile doamnei comisar, eu propun în raport posibilitatea ca orașele sau zonele urbane să primească un grant global. Deci posibilitatea nu obligație. Înseamnă că vor exista delegații diferite, pentru că în unele state membre regiunile vor fi dispuse să atribuie întreaga delegare uh, orașelor și în altele va fi vorba de delegații parțiale. Uh, Cam asta ar fi cu cei 5% și, sigur, logic vorbind, sunt de acord că dacă eliminăm uh, lista, trebuie să uh, eliminăm și platforma, pentru că platforma este pentru orașele de pe listă. Deci, metoda de evaluare și monitorizare Uh, poate fi făcută fie de structurile existente, fie de altcineva. Nu trebuie să creăm un text legal, pentru că vorbim de un text juridic. Nu trebuie să creăm acolo o nouă platformă. Și în ultima mea observație se referă la avizul pozitiv al indicatorilor. Aici trebuie să Um, ținem legătura pentru că nu am um, avize pozitive privind uh, indicatorii din Fed, dar pentru că sunt atât de general și prea puțini uh, sunt legați de adevăratele priorități de investiții. De aceea sunt mai critic vis-a-vis -vis de indicatori. Aceștia sunt propuși pentru domenii diferite decât cele din regulament. De exemplu, în regulament nu avem politică urbană, dar avem indicatori pentru politică urbană, numărul de metri pătrați. Deci nu e un sistem foarte sofisticat. Numărul de metri pătrați nu e o idee foarte sofisticată. Sau, de exemplu, numărul de zone urbane. Care este indicatorul pentru acesta? Atât am avut de spus. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Înainte să-i dau cuvântul uh, doamnei Westphalen și doamnei Sanso Schmidt, vreau să spun ceva vis-a-vis -vis de uh, companiile mici și companiile mari, pentru că nu este adevărat că marile companii uh, nu pot în regiunile de convergență nu pot beneficia. E posibil, dar există o condiție pentru că a fost tema de delocalizare din cauza sprijinului pentru companiile din acele țări sau regiuni. Și atunci s-a introdus o clauză specială uh, vis-a-vis -vis de care statele membre trebuiau să semneze un angajament scris că vor verifica întotdeauna că nu se pune problema delocalizării ca să nu se reducă numărul de locuri de muncă de acolo de unde uh, societățile mari vin în zona lor. Dar există și o limită în toate statele membre 60-70% IMM-uri și doar peste marile companii. Dar există marea problemă a acestei situații uh, și reprezentanții au vorbit cu noi despre acest lucru, mai ales în contextul inovărilor și într-adevăr, marile companii sunt extrem de importante. De aceea, poate posibilitățile pot fi limitate, dar putem face propuneri în acest sens. Doamna Westphalen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Schneider, pentru intervenția dumneavoastră. Reuniunea comisiei noastre cu Comitetul Regiunilor mi se pare o idee foarte bună Uh, multe aspecte pe care le-ați menționat uh, și în intervenția dumneavoastră sunt foarte importante și pentru mine. În primul rând, aș dori să ne uităm la infrastructuri, uh, regiunile mai bogate, din punctul meu de vedere, ar, nu ar trebui să li, regiunilor mai dezvoltate nu ar trebui să li se refuze posibilitatea de a avea investiții în infrastructură mi se pare pur și simplu prea strict, mai ales când mă uit în țara mea, când este vorba de uh, internetul de bandă largă, de exemplu, dar și în ceea ce privește transportul uh, regional. Democrația este uh, un cuvânt uh, minunat, un concept minunat. Um, și are de-a face cu schimbarea demografică, este un joc de cuvinte. Demografia uh, uh, joacă un rol mai, trebuie să joace un rol mai important în um, regulamentul FEDER. Nu se poate ca propunerea să facă o vagă referire la acest subiect când este vorba de regiuni, de teritorii care deja de pe acum suferă de pe urma unei densități de populație foarte scăzute. Uh, îmbătrânirea, uh, migrația, uh, emigrația din multe, din multe regiuni. E bine, FEDER trebuie să răspundă la asta. Încă un punct menționat de către Ian Olbricht este vorba de zonele urbane și de promovarea și stimularea acestora. De asemenea, suntem de părere că în domeniul promovării urbane, e bine, aceasta trebuie să aibă un rol important în uh, FEDER. Minimul de 5% ni se pare o, o variantă bună, însă nu ni se pare că are loc o privilegiere a orașelor sau uh, o Um, dezavantajare a spațiului rural. Pur și simplu este vorba de o dezvoltare durabilă a orașelor. Însă aceasta trebuie să fie accesibilă tuturor orașelor, fie ele mari, mici, fac, fie că fac parte dintr-o regiune metro, de metropolă sau nu. Ieri s-a făcut referire la articolul 7 și s-a spus că nu ar putea să fie uh, o listă exclusivă. Și mă întreb dacă avem nevoie de acest forum al uh, dezvoltării urbane. Nu mi-e este foarte clar pentru ce am avea nevoie de asta. Și ieri mi s-a spus că există alternative, Ian Olbricht a menționat asta. Mai trebuie să discutăm anumite aspecte, de exemplu, uh, sprijinirea IMM-urilor, a întreprinderilor și noi suntem de părere că uh, fondul trebuie să rămână accesibil pentru IMM-uri. Și asta nu numai pentru crearea de noi uh, întreprinderi, uh, ci pentru toate IMM-urile, pentru că acestea sunt purtătoare de creștere economică și creatoare de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Când este vorba de promovarea și de sprijinirea unor mari întreprinderi, sunt mai sceptică Cred că în ultimii ani au curs bani în aceste măsuri care nu neapărat au sprij... care nu ar fi trebuit să fie sprijinite de contribuabilul european. Indicatorii și acest subiect a fost menționat și despre asta ar trebui să rediscutăm. Poate unii dintre acești indicatori ar trebui să fie rediscutați. Nu în ultimul rând, avem dificultăți cu prevederile concrete uh, centrale referitoare la uh, perioadele de, uh, de finanțare. Obiectivele sunt importante și orientarea după strategia Europa 2020. Sprijinim și orientarea euro, uh, ecologică a, întreg, uh, a întregii propuneri. Însă FEDER trebuie să echilibreze dezechilibre regionale prin uh, sprijin și dezvoltare și prin uh, adaptarea Uh, economiilor regionale. Acest lucru este prevăzut în articolul 2. Avem însă dubli, dubii că se poate atinge acest obiectiv dacă regiunile nu au mai multă flexibilitate. Pentru că există regiuni în care uh, la unele aspecte se găsesc răspunsuri mai uh, largi pe când în altele este nevoie de răspunsuri mai țintite. Pentru landurile germane uh, este posibil ca o concentrare prea mare să ducă la probleme. Și mă opresc aici. Dragi colegi, mai am uh, trei vorbitori. Mai am și pe domnul Lambert Van Nistelrooy. Mai vrea cineva să intervină pentru că vreau să închid lista, dacă nu. Probabil nu vom putea discuta toate aspectele înainte de ora prânzului, dar vom trece restul în programul de după masă. Rica Manes este uh, raportor din partea ALDE, raportor din umbră din partea ALDE, deci aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului. Uh, Uh, Comitetului Regiunilor pentru raportul excelent. Cred că acesta va fi util și pentru noi în viitor. Mulțumesc și domnului Ian Albrecht, raportorul din partea Parlamentului, care a spus niște lucruri foarte clare. Dar pentru că nu avem foarte mult timp, o să parcurg rapid doar unele dintre aspectele principale. În ceea ce privește utilizarea finanțării, pentru construcții în zonele mai dezvoltate ar trebui să fie posibile și acolo. Și după cum a spus și antevorbitorul meu, ar, fi, ar trebui să fie importantă și utilizarea la scară mai largă a um, internetului în bandă largă pentru că astfel s-ar rezolva problemele cu care se confruntă agenții economici din multe regiuni. În ceea ce privește provocările demografice, susțin și aceste idei, pentru că și ele ar trebui avute în vedere mai bine și în următoarea uh, perioadă de uh, programare. În ceea ce privește dezvoltarea urbană, am vorbit pe larg despre acest subiect și susțin ideea de a renunța la această listă și de a vorbi despre criterii mai degrabă, după cum a spus raportorul. Dar vorbim vorbim despre criterii, trebuie să avem uh, grijă să ținem seama de structurile urmane diferite din uh, statele membre. În ceea ce privește cei 5%, este foarte bine ca decizia să se ia la nivel național, în contractele naționale, după cum a spus raportorul. Sunt foarte de acord cu această idee pentru că astfel s-ar ține mai bine seama de diversele situații din fiecare stat membru. Este mai bine decât uh, în uh, propunerea Comisiei. Nu sunt pentru, după cum am spus și ieri, această platformă urbană, pentru că eu nu cred că ea ar funcționa. În sfârșit, câteva cuvinte despre prioritățile de investiții. Mai întâi, să nu uităm că este foarte important pentru dezvoltarea regională să se acordă o mai mare atenție centrelor și platformelor de inovare și uh, creării acestor uh, centre Mai întâi, uh, idei de specializare, uh, idei de creare de grupuri, de um, construire de capacități. Toate aceste elemente trebuie avute mai bine în vedere. Este foarte bine ca finanțarea să aibă importanță mult mai mare, astfel încât să-i ajute și pe alții să susțină aceleași funcții parteneriatele public-private, de exemplu. În plus, trebuie să acordăm o mai mare atenție inovațiilor sociale și inovațiilor foarte pragmatice, tot prin finanțarea din Fondul uh, Regional de Dezvoltare. Pentru a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor ar fi important să uh, consolidăm uh, capacitățile uh, tinerelor companii și companiilor la început de drum, pentru că acestea pot ajuta la crearea de locuri de muncă în regiune. De aceea, pentru acest obiectiv ar trebui folosite diverse fonduri, mai multe. În ceea ce privește legăturile internaționale, ar trebui să încercăm să creăm rețele în acest sens prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Ar fi importantă totodată și dezvoltarea de servicii și aici trebuie să menționăm cercetarea și dezvoltarea. În același context, desigur, economia cu emisii reduse de carbon și susținerea acestei economii uh, prin uh, sprijinirea investițiilor care merg în această direcție, uh, este o idee pe care o susțin uh, din tot sufletul. Și vis-a-vis -vis de întrebarea um, care este cifra care ar trebui alocată pentru um, acest program, sigur, este o discuție care este mai dificilă. Însă, în ceea ce privește economia cu emisii reduse de carbon și economia verde, Trebuie ca în toate regiunile din Europa să investim mai mult în acest sector. Atât am avut de spus și sper să continui discuțiile și în viitor. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt uh, total de acord cu semnele de întrebare ale uh, colegului meu, domnul Olbricht, mai întâi vis-a-vis -vis de utilitatea acestei platforme. E o problemă de metodă, din punctul meu de vedere. Avem uh, o lista orașelor care nu trebuie uh, creată fără a fi definit în prealabil strategiile integrate, într-adevăr. Și aici vorbim despre coerență în materie de dezvoltare a teritoriilor. Și de aceea mi se pare mai mult decât necesar ca autoritățile locale și regionale să fie asociate în negocieri cu statele membre. Eu aș fi vrut ca dimensiunea periurbană să fie evocată, mai ales de Comitetul Regiunilor, și să se țină mai bine seama în această propunere de regulament, așa cum uh, preconizează și Comisia în publicația sa Uh, City of Tomorrow, orașul de mâine. După părerea mea, această, uh, această dimensiune trebuie să apară în definirea strategiilor integrate din platformă și acțiunilor inovatoare. Vă reveni la uh, asupra câtorva semne de întrebare ridicate, pentru că și o să mă refer în continuare la această platformă și în special la eligibilitatea orașelor, dacă statul este cel care stabilește orașele în cadrul contractului de parteneriat în care va pune în practică strategiile integrate, adevărata întrebare este dacă planul urban va dispărea. Și eu cred că dacă URBAC va dispărea și cred că este o întrebare foarte bună pentru că mi se pare un instrument favorabil. Apoi, vis-a-vis -vis de investițiile prioritare, cred că comisia noastră trebuie să propună și uh, Comitetul Regiunilor va fi de acord uh, să pună problema locuințelor și a precarității energetice. Cred că în ceea ce privește renovarea și crearea uh, um, sau explozia locurilor de muncă, ne aflăm într-o situație deficitară și această chestiune ar trebui să fie, de fapt, prioritară. În sfârșit, aș vrea să revin la infrastructurile, infrastructura de transport. Care va fi impactul asupra strategiilor integrate? Cum vom putea concret să um, creăm legături dinspre și înspre cartiere. Vedem că se vorbește despre creșterea mobilității călătorilor care să folosească serviciile de transport urban și despre sprijinirea acestei dimensiuni. Ce înseamnă acest lucru de fapt? Pentru că nu mi se pare că e foarte clar. În sfârșit, vis-a-vis -vis de concentrarea tematică, în special articolul 4. Cred că trebuie să facem uh, o distinție între procentajul pentru regiunile în tranziție și cele dezvoltate. Sunteți de acord? Credeți că ne puteți spune care este poziția Comitetului Regiunilor în acest sens? Mulțumesc. Mari Sanchez Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să insist asupra trei puncte. Uh, Primul, care pare repetitiv, este solicitarea de autorizare a investițiilor în regiunile dezvoltate pentru infrastructurile de bază, transport, energie și telecomunicații. Această solicitare a fost subliniată de reprezentantul COR și pare să fie partajată de majoritatea comisiei noastre, deci cred că trebuie avut în vedere. În al doilea rând, extinderea alegerilor de investiții peste cele trei impuse în regiunile dezvoltate cu prioritatea, prioritatea um, domeniilor tematice pentru susținerea tehnologiilor și comunicațiilor. Și în al treilea rând, cultura pare să fie uh, părintele sărac al acestui regulament. Nu se ține nicăieri seama uh, coerent și strategic de uh, acest domeniu. Cred că ea apare doar în articolul 6, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural. Uh, această prioritate trebuie extinsă pentru a pune mai bine în valoare cultura și industriile culturale. În, uh, la punctul 15 se vorbește despre un studiu care sublinează importanța culturii. Contribuția culturii și a economiei creative mi se pare esențială pentru obiectivele politicii structurale. Vă mulțumesc! Madame Cornelia Ernst. Doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Comitetului Regiunilor. Am primit o opinie clară și mi se pare bine să avem propuneri mai radicale pentru că apoi să putem um, negocia. Pe scurt, și în regiunile dezvolta, uh, dezvoltate ar trebui să existe finanțări de bază, este ceva ce, cu care suntem cu toții de acord. Apoi, IMM-urile orientarea numai asupra acestora. Cred că ar trebui să extindem această măsură și pentru întreprinderi uh, mai mari, să fim deschiși la astfel de întreprinderi mai mari, mai ales uh, uh, în legătură cu dezvoltarea structurilor în regiuni și pentru IMM-uri. Cred că este bine să avem investiții pentru a permite orientarea și către întreprinderi mai mari. Să nu ne limităm la uh, instituțiile de cercetare publice. Cred că ar trebui să revenim la uh, regulamentul existent care spune că institutele de cercetare private Uh, ar trebui să primească aceleași, uh, același sprijin ca cele publice, concentrare tematică, trei obiective este prea îngust, mi se pare arbitrar și cred că nu ar trebui să acceptăm asta. În toate dezbaterile am spus asta că tematic, concentrarea tematică nu are niciun sens, deci ar trebui să o respingem. În ceea ce privește prioritățile de investiții, și acești 80% nu sunt, lo- nu sunt uh, o sumă logică. Dacă merită să mergem la 70 sau la 60, nu mi se pare prea logic. Există priorități, de ce să nu fie utilizate? Toate au de-a face cu uh, strategia Europa 2020, deci nu există niciun fel de explicație pentru care uh, ceva este sau nu este prioritate. Acestea ar trebui să fie lucruri clarificate în programele operaționale. Dimensiunea urbană. Uh, da, ar trebui să fie ceva clar, um, să nu mai existe acea listă uh, și să nu mai existe acel forum pentru dezvoltarea orașelor. Sunt de acord cu Ian Olbricht aici. Putem spune că um, la Comitetul Regiunilor se poate lua în considerare din ce în ce mai mult uh, dezvoltarea urbană, etc., etc., dar mi se pare mai bine decât uh, să venim cu lucruri noi care nu mai duc la confuzie. Provocare demografică, într-adevăr, trebuie să facem mai mult, nu este niciun caz suficient. Trebuie să ne ocupăm de acele regiuni care au o problemă enormă Uh, și în Germania, de exemplu în Est, avem de-a face cu această problemă. Trebuie să insistăm asupra acestui punct și nu cred că putem menține formularea actuală. Mulțumesc, mai avem doi vorbitori, uh, Lambert, Joachim Zeller, apoi Comisia, iar apoi Ian și Michael. Thank you, <laughs> thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Este bine că avem aceste amendamente concrete pentru FEDER și pentru regulamentul general. Pentru a nu repeta nimic din ce s-a spus, aș vrea să știu aplicarea um, găsită de Comitetul Regiunilor pentru această metodă, metodologie pentru specializarea inteligentă, pentru că este o precondiție pentru obținerea fondurilor, este o metodă, aș dori să știu cum o apreciați. Apoi, în această după-amiază vom avea o audiere și vom avea o audiere și în mai cu privire la un subiect care nu a fost elaborat de comisie la, în timp util. Este vorba de sinergie între uh, FEDER și Orizont 2020. Comisia va prezenta un non-document uh, cam în perioada Paștelui, așa au promis. În uh, Horizon 2020 se vorbește despre această abordare a regiunii uh, cunoașterii și dacă se întâmplă acest lucru, și cred că se va întâmpla, putem să avem cealaltă abordare, să venim dinspre FEDER și să spunem, da, sunt cei 80% pe care îi cheltuim pentru inovație. și cu asta ajungem într-o altă agendă europeană, și anume agenda europeană integrată de cooperare. Nu, nu, pur și simplu să dăm bani regiunilor și uh, orașelor pentru specializare inteligentă. Nu, să îi obligăm să participe în programe, în obiectivul 3 și cum am făcut-o și cu obiectivul 2 în trecut. Avem nevoie de uh, un răspuns adaptat, uh, orientat înspre viitor, asupra modului în care aliniem instrumentele Orizont 2020 cu instrumentele noastre. Aș vrea să știu, pentru că nu găsesc nimic în acest document. Și atrag atenția asupra acest... am atras atenția asupra acestui subiect în Comitetul Regiunilor de mai multe ori. Aveți o viziune cu privire la asta? Este ceva la care va trebui să lucrați în următoarele luni și vom uh, prelua cât putem uh, din amendamentele dumneavoastră. S-ar putea să fie ceva foarte interesant. Mulțumesc, Ioachim, un minut și jumătate. Mulțumim uh, domnului Schneider și Comitetului Regiunilor pentru observațiile referitoare la propunerea comisiei. Le susțin, avem nevoie de un regulament funcțional, practic și nu ceva rigid cum avem până acum. 5% pentru orașe, suntem de acord aici, de asemenea, extindere înspre uh, zonele adiacente orașelor. Aici ar vrea să existe o legătură cu pilonul 2 al PAC, pentru că nu trebuie să asfaltăm chiar și ultima câmpie. Uh, știu că unii colegi mă vor uh, sprijini să includem și sportul în, uh, în acest, uh, să poată fi finanțat din asta. Avem un raport cu privire la sport acum în Parlament. Sportul nu este numai cea mai mare mișcare socială, uh, ci este nevoie și de o infra infrastructură care trebuie să fie menținută și finanțată și cred că ne puteți sprijini aici. Mulțumesc! Mulțumesc, Nicolas Martin. Două minute și jumătate. Mulțumesc. Pe scurt. Cele trei puncte principale sunt concentrarea, aspectul urban și uh, aspectul referitor la demografie. La concentrare, la această temă, nu există numai mecanismul de concentrare tematică, ci și infrastructura de bază și marile companii ceea ce stă la baza propunerii Comisiei este faptul că trebuie făcute alegeri de către statele membre asupra modului în care doresc să orienteze utilizarea fondurilor. Nu mai este uh, situația în care toată lumea poate să facă orice, ci trebuie să se utilizeze cel mai bine fondurile pentru a uh, atinge prioritățile Uniunii Europene și de aceea uh, noi am exclus uh, Uh, sprijinul pentru investiții de producție pentru marile întreprinderi. Nu orice tip de sprijin pentru marile întreprinderi. Ele pot în continuare să facă solicitări pentru cercetare și tehnologie, dar investițiile producti, uh, în producție uh, limitate la IMM-uri. La IMM-uri nu se poate utiliza, nu se pot utiliza fondurile FEDER pentru infrastructură în, în regiunile dezvoltate, mai ales când există alte uh, fonduri. Articolul, mecanismul în articolul 4 este esențial, este vorba de concentrare și flexibilitate. Avem nevoie de o orientare țintită uh, și are nevoie și de o anumită uh, flexibilitate. Nu se poate să fie vorba însă numai de un proces bottom-up de jos în sus, în care totul să poată fi negociat. Noi considerăm că există flexibilitate la aceste propuneri, însă aici trebuie să vedem dacă există o justificare reală pentru extinderea acestea. Uh, în ceea ce privește aspectul urban, după cum spuneam și ieri când s-a dezbătut acest punct în um, această comisie, noi de la comisie suntem deschiși să revizuim această problemă a listei orașelor. Credem că putem să ne concentrăm asupra principiilor și metodologiei. În ceea ce privește platforma de dezvoltare urbană, există o justificare pentru asta și anume maximizarea impactului a propunerilor, propunerilor comisiei în ceea ce privește cei 5% minim pentru uh, dezvoltare urbană legate de acțiuni inovative în zonele urbane. Și putem face legătură cu toate orașele în care aceste acțiuni au loc, astfel încât să stimulăm succesul acestora. Este, și aici suntem deschiși uh, Uh, pentru a nu avea o exclusivitate uh, pentru această uh, platformă, dar totuși o limitare a numărului sau a orașelor care pot participa. Și nu în ultimul rând, provocarea demografică. Comisia consideră că este un, o provocare orizontală care trebuie să fie abordată în contextul abordării integrate referitoare la nevoile teritoriale, care este legată de programarea strategică și de abordarea cu privire la asta. Și drept urmare, trebuie să să facem alegeri, trebuie după aceasta să se facă alegerile cu privire la finanțare. Michael, you, you, desperate about... Mulțumesc, Michael. Dorești să spui ceva? Mulțumesc. Aș dori în primul rând să subliniez că sunt impresionat de uh, sprijinul pe, pe care îl avem uh, pentru ideile noastre, înseamnă că sunt corecte dacă atât de mulți uh, oameni din diferite țări și regiuni diferite sunt de aceeași părere cu noi. Uh, înseamnă că am avut dreptate. Trei puncte pe scurt. Dezvoltarea urbană. Aș dori să subliniez asta. Bineînțeles că regiunile eh, din jurul orașelor și regiunile rurale din jurul orașelor trebuie să fie luate în considerare eh, pentru că orașul nu este ceva izolat. În ceea ce privește specializarea inteligentă, ea nu face obiectul acestui aviz, dar voi prelua această idee și voi depune un amendament pentru acest document când va fi uh, discutat în plen. Apoi, provocările demografice. Nimeni nu pune sub semnul întrebării faptul că regiunile clasice, să spunem așa, din punctul de vedere al problemelor demografice, au nevoie de sprijin în viitor. Acest lucru este prevăzut și în tratatul de la Lisabona. Însă există noi forme de, pro, propu, de provocări demografice în regiuni dezvoltate, care poate astăzi sunt regiuni bine dezvoltate, dar nu o vor mai fi în 10 ani, tocmai din cauza acestor probleme. probleme. Iar conceptul FEDER, cu concentrarea și cu 80% de fonduri uh, stabilite, ei bine, nu permite flexibilitatea necesară pentru a veni cu noi răspunsuri la aceste noi provocări. Este motivul pentru care considerăm că această concentrare tematică este prea îngustă, pentru că uh, nu oferă posibilitatea de a da răspunsuri adaptate la situația regiunii respective. Mulțumesc! Ian, nu par să vrei să spui ceva, dar dacă dorești, o poți face. Nu? Cred că este un singur element care rămâne nerezolvat, este dezbaterea cu privire la platforma urbană. Suntem cu toții de acord că trebuie să existe un fel de evaluare și monitorizare a acțiunilor. Singura întrebare este dacă avem nevoie de o nouă instituție creată de un, printr-un text legislativ. Uh, este un element care rămâne. Iar apoi problema marilor întreprinderi, care va fi o uh, discutată. Mulțumesc, încă o propoziție pe scurt din partea mea. Sper că concentrarea noastră asupra dezvoltării urbane să nu ducă la tăierea legăturilor între orașe și regiuni. Cu aceasta încheiem acest punct și trecem la punctul 13, raportul Victor Boștinarul. Dar, Victor, nu-ți voi da încă cuvântul. Începem cu uh, domnul Romeo Stavarache, cu prezentarea numele Comitetului Regiunilor uh, și avem un timp limitat. Ne cerem scuze pentru asta. Danuța Hubner, domnilor și domnilor deputați, Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la lucrările Comisiei de Dezvoltare Regională a Parlamentului European. Este o onoare pentru mine să vă prezint opinia Comitetului Regiunilor privind viitorul regulament pe Fondul de Coeziune 2014-2020. Raportul meu a fost adoptat în unanimitate de voturi în urmă cu două săptămâni de către Comisia COTER, Comisia de Specialitate a Comitetului Regiunilor. Înainte de toate, doresc să-l felicit pe domnul Boștinaru, raportorul Parlamentului European pe acest regulament, pentru documentul de lucru care reflectă într-adevăr principalele preocupări ale autorităților regionale și locale. Stimați deputați, Fondul de coeziune are o însemnătate și o valoare adăugată deosebite pentru nivelul local, regional, național și european deopotrivă. Din acest fond sunt finanțate proiecte mari de infrastructură de transport și de mediu, de regulă de peste 50 de milioane de euro în țările mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene, a cărui venit național brut se află sub 90% din media Uniunii Europene. Fără sprijinul financiar al Uniunii Europene din fondul de coeziune, aceste proiecte nu vor putea fi realizate. Nu cred că trebuie să mai amintesc importanța dezvoltării infrastructurii pentru asigurarea competitivității întreagă Uniunii Europeană. Nădăjduiesc că împărtășiți opinia mea că pentru a fi competitiv trebuie să oferim șanse tuturor regiunilor dezvoltate sau mai puțin dezvoltate să-și valorifice potențialul, iar acest lucru nu se poate realiza fără o infrastructură de transport adecvată care să asigure conectivitatea. Avizul meu subliniază faptul că prioritizarea dezvoltării infrastructurii pe întregul areal european creează premizele necesare bunii funcționări a Uniunii Europene ca spațiu economic comun și desăvârșirii proiectului pieței unice europene per ansamblu și reprezintă totodată o expresie a solidarității cu statele membre mai puțin dezvoltate. Doresc să insist pe un aspect foarte important și solicit sprijinul Parlamentului European în acest sens. Este vorba de obligativitatea practicării guvernanței pe mai multe niveluri. În vederea asigurării unei dezvoltări teritoriale echilibrate și în conformitate cu principiul subsidiarității. În unele state membre, regiunile și orașele nu sunt asociate deciziilor privind proiecte de infrastructură de transport finanțate prin fondul de coeziune, fiind vorba, vorba aici de rețele TNT. Autoritățile regionale și locale au competențe clare și joacă un rol cheie în ceea ce privește planificarea teritorială, accesibilitatea și în asigurarea coeziunii teritoriale. Mai mult decât atât, ele cofinanțează infrastructura secundară de interconectare. De aceea este nevoie mai mult ca oricând acum să lucrăm în parteneriat atât la nivel național cât și la nivel european. Avem nevoie de o abordare cât mai flexibilă. În avizul meu am propus ca investiții în eficiența energetică a clădirilor să poată beneficia de sprijin prin fondul de coeziune. Chiar dacă în cea mai mare parte astfel de proiecte sunt finanțate prin FEDER, cred că nu ar trebui să fim restrictivi. O demarcare foarte strictă a fondurilor nu servește interesului local și regional de a planifica mai bine investițiile de o manieră integrată. Apreciem aici susținerea raportorului Parlamentului European, domnul Boștinaru, pentru modificarea propunerii de regulament. Avizul meu reiterează faptul că investițiile în infrastructura energetică trebuie să genereze acces necondiționat cetățenilor și întreprinderilor din toate regiunile Uniunii Europene la energie, la prețuri accesibile, mai ales prin înlăturarea monopolurilor și a tuturor obstacolelor din calea concurenței, fiecare regiune urmând să aibă posibilitatea de a alege dintre doi sau mai mulți furnizori. Comitetul Regiunilor este de asemenea preocupat de durabilitatea investițiilor și aspectele de mediu. Susținem obiectivul ambițios al Comisiei Europene enunțat în Cartea Albă privind transporturile de reducerea cu 60% a nivelului emisiilor generate de sectorul transportului până în 2050. Investițiile finanțate prin fondul de coeziune vor fi supuse unei analize mult mai atentă în ceea ce privește sustenabilitatea, evaluarea de mediu și rentabilitatea acestor pe termen lung. Aș dori să spun câteva cuvinte și despre CEF, Facilitatea pentru Conectarea Europei. Inovația pe care o aduce nouă cadru financiar constă în promovarea unui nou tip de abordare în ceea ce privește planificarea, gestionarea și finanțarea proiectelor de infrastructură transfrontalieră de transport, energie și tehnologia informațiilor și comunicații. 10 miliarde de euro din bugetul CEF vor primi din fondul de coeziune, adică 20%. Regulamentul de funcționare a facilității prevede că cei 10 miliarde vor fi folosiți pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, de transport, de cale ferată, de interes european, în statele membre eligibile, respectându-se cotele de, finanțare, de cofinanțare aplicabile fondului de coeziune. CEF răspunde negreșit obiectivelor strategiei Europa 2020, contribuind totodată la desfășurarea proiectului pieței unice și favorizarea schimburilor comerciale și a mobilității și interconectării. Comitetul consideră totuși că CEF poate fi un proiect cu o valoare adăugată europeană considerabilă, generând creștere economică și locuri de muncă. Alături de inițiativa privind obligațiunile europene pentru finanțarea proiectelor, CEF poate promova atragerea surselor de finanțare private, bugetul european jucând astfel un rol de catalizator în atragerea finanțărilor din partea investitorilor privați. Însă sunt o serie de aspecte de detaliu care privesc capacitatea administrativă de pregătire a proiectelor mature și managementul centralizat al CEF, care pe noi în Comitetul Regiunilor ne facem să fim sceptici în ceea ce privește transportul, transferul celor 10 miliarde din fondul de coeziune pentru finanțarea CEF. Criteriul de selecție propus, primul sosit, primul servit, nu promovează lucrul în parteneriat, pe care noi, Comitetul Regiunilor, îl susținem de atâta vreme și pe care politica de coeziune îl promovează. Referindu-se la vocile critice privind transferul celor 10 miliarde de euro către CEF, mai ales din partea țărilor beneficiare din acest fond, domnul comisar Sim Calas ne spunea că trebuie să gândim european și să utilizăm cât mai bine banul european. Suntem în asentimentul domniei sale, însă noi trebuie să veghem ca în teren, la nivel local și regional, acolo unde proiectele se conturează și iau viață, este asigurată garanția succesului. Astfel există riscul ca CEF să nu poată realiza obiectivele creșterii, de creștere a conectivității transfrontaliere. Dragi parlamentari europeni, Comitetul Regiunilor susține o politică de coeziune ambițioasă și un buget european pe măsură. Vreau să vă felicit pentru poziția fermă privind bugetul alocat politicii de coeziune și să vă rog să faceți tot ce este posibil pentru ca bugetul fondurilor structurale și de coeziune să nu fie tăiat pe perioada negocierilor. Ar fi un pas înapoi în drumul spre Europa mai competitivă pe care cu toții ne dorim. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you. Thank, thank you very much for your presentation. Victor. Thank you very much, Madam Chairwoman. I can only welcome. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să salut contribuția colegului meu, primarul Bacăului, domnul Stavarache. Clar a vorbit în numele regiunilor Cred că comisia noastră, regii, va sprijini în totalitate această filozofie, pentru că e singura care va avea succes în următoarea perioadă de programare. Mai face mai puțină referire la conținutul raportului meu, care de fapt merge pe aceeași linie cu ideile exprimate de domnul Stavarachi și de majoritatea dintre dumneavoastră. Mă voi referi însă la câteva puncte cheie pe care le sprijin și pe care noi, COREU și Comisia Regii ar trebui să le sprijinim astfel să convingem și Comisia și Consiliul să fie de partea coeziunii. Numărul 1 binecunoscuta și foarte disputata facilitate pentru conectarea Europei. Vreau să spun încă de la început, în funcție de raportor, eu sunt pentru acest proiect. Sunt pentru construirea unei asemenea filosofii care ne va ajuta să facem față problemelor transfrontaliere pe care până acum nu am reușit să le rezolvăm. Eu sunt pentru transferarea celor 10 miliarde din fondul de coeziune spre facilitatea pentru conectarea Europei. Însă aici există un dar un dar care nu merge împotriva proiectului, ci care merge împotriva lipsei de garanții lipsei de garanții de care au nevoie statele membre, are nevoie Parlamentul European și, și, și COR-ul. Sunt niște probleme. Voi continua să port dialoguri cu mm, autoritatea de gestiune a facilității pentru conectarea Europei. Există diviziuni și la nivelul Consiliului. Există diviziuni și în cadrul Comisiei, aș îndrăzni să spun, și există diviziuni și în cadrul Comisiei Regii. Singura cale de a salva acest proiect, și anume facilitatea pentru conectarea Europei, e să reconciliem cele două filozofii, cea a coeziunii și cea propusă de DGMOV, care acum este cea predominantă. Așa că eu le cer colegilor noștri de la Comisia TRAN să ne întâlnim și să găsim o ieșire din acest impas, să depășim această atitudine de confruntare. Dacă suntem uniți, atunci putem să rezolvăm neclaritățile care au rămas și să dăm un răspuns întrebărilor care încă nu și-au găsit răspunsul. Dacă proiectul va fi abandonat, atunci Europa va avea de pierdut și nu unul sau altul dintre statele membre. Apoi, propunerea de a sprijini eficiența energetică. Nu pot decât să adaug că pentru mine e un element esențial. Trebuie să atingem țintele strategiei UE 2020. Există studii care ne arată că aceasta este calea de urmat pentru a economisi energie, pentru a diminua emisiile de dioxid de carbon. Știu că aici există un tip de sprijin pe care îl observăm în Consiliu. Există flexibilitate din partea Comisiei Europene și de aceea vă cer și dumneavoastră în cadrul Comisiei Regii să fiți pentru găsirea unei soluții astfel încât să poată fi accesat fondul de coeziune pentru economisirea de energie a gospodăriilor. În fondul de coeziune există prevăzut un sprijin pentru centralele electrice bazate pe cogenerare. Aici uh, trebuie să fie sprijinite gospodările din diferitele țări membre. Acest ajutor va duce la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, se vor folosi mai multe surse de energie regenerabilă, securitatea energetică va fi asigurată și mixul energetic se va afla într-o situație mai favorabilă. Apoi gospodările se vor bucura de niște facturi la energie mai scăzute și e o problemă pentru Europa Centrală și cea de Est. Mai e o problemă care ține mai mult de comisie, de aceea îi cer comisiei să se asigure că există soluții astfel încât să fie crescute capacitățile administrative și instituționale. Ieri am vorbit despre foarte multe chestiuni interes, in, importante, despre noile concepte, despre noile instituții care vor exista începând cu anul 2013. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste instituții vor funcționa înainte de ianuarie 2014. Știu că raportul se axează pe perioada de după 2014, dar dacă nu avem garanții că capacitățile instituționale și administrative vor fi crescute, atunci ne vom confrunta exact cu aceeași listă pe care am primit-o astăzi. Există foarte multe țări care pur și simplu au după numele lor cuvântul stop, au stopat sau au suspendat. Deci trebuie să ne asigurăm că capacitatea administrativă și instituțională va fi îmbunătățită. Apoi, după ce vom intra în dialoguri cu, după ce am intrat în dialog cu multe autorități europene și internaționale, am stabilit că aceste fonduri ar trebui să fie accesibile și de persoanele cu dizabilități. Așa că eu cred că trebuie să apară această mențiune în regulament, pentru că e ceva ce lipsește din proiectul de propunere de regulament pentru fondul de coeziune ar trebui de asemenea să meargă mână în mână cu proiectul uh, de text pentru facilitatea pentru conectarea Europei. Regulamentele europene trebuie să fie coerente. Apoi, regret faptul că domnul comisar Potoșnic până acum nu a reușit să prezinte public noul proiect de text în ceea ce privește valoarea impactului asupra mediului și același document strategic pentru mediu. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că ați discutat despre aceste chestiuni cu doamna comisar Hedegaard. Cred că principiul poluatorul plătește ar trebui să fie verificat și implementat după anul 2014, însă în același timp trebuie să reconciliem proiectele la scară mare cu schimbările climatice, biodiversitatea și mediul. Fără noi reguli, va fi foarte greu să identificăm posibilele soluții. Așa că aceasta sunt cerile mele pentru comisie și pentru comisarul Potoșnic. Haideți să acționăm acum, să facem un pas înainte și să incorporăm în regulamentele noastre noile idei și noile reguli, astfel încât să ne asigurăm că filozofia noastră va fi în totalitate coerentă. Vă mulțumesc tuturor și sunt convins că contribuțiile dumneavoastră vor fi de mare ajutor. Rămân deschis tuturor contribuțiilor și încă o dată mulțumesc COR pentru angajamentul de care a dat dovadă și că am putut discuta aceste chestiuni împreună. Președinta, stimați colegi, avem cam 10 minute pentru discuție, așa că dacă există întrebări pentru ce ore, foarte repede, pentru că putem continua noi uh, și după masă, dar colegii de la Comitetul Regiunilor nu vor fi alături de noi. Doamna Claudia Schmidt, ministrul federal din Austria, se află deja alături de noi și trebuie să începem discuția cu ei la ora 12. Așa că să ne folosim cât mai bine de aceste 10 minute pe care le avem, dar vă rog, întrebări pentru Comitetul Regiunilor, pentru că e mai important în acest punct. Doamna Manțoni are cuvântul, apoi domnul Lambert van Nistelrooy sau invers, cum decideți? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte mulțumită de uh, munca pe care am primit-o din partea Comitetului Regiunilor. Sunt sigură că, în principiu, textul se aliniază îngrijorărilor noastre, care au fost exprimate pe timpul dezbaterilor organizate în comisia noastră. E bine să vedem că există această bază comună. Doram doar să menționez condiționalitatea în regulamentul general. Ar trebui să analizăm condiționalitatea în avizul despre care discutăm acum. Și am și o întrebare legată de această condiționalitate macroeconomică. să faci o legătură cu criteriile de la Maastricht și regulile bunei guvernanțe în cadrul politicii de coeziune în general. Ce părere are Comitetul Regiunilor despre acest aspect? Fondul de coeziune are deja niște previziuni problematice. Am văzut ieri care sunt problemele cu Ungaria pentru prima dată a fost declanșat mecanismul de suspendare a fondurilor. Mă refer la proiectele din fondul de coeziune pentru Ungaria. Și asta pentru că s-au depășit deja cele 3% prevăzute în tratatul de la Maastricht. Apoi, un al doilea punct. Acest al doilea, al doilea punct are de-a face tot cu fondul de coeziune. Cred că da, trebuie să existe solidaritate, solidaritate despre care ne vorbea Comitetul Regiunilor. Însă comisarul nu spune foarte clar cum trebuie să fie administrate resursele, mai ales când vorbim despre alocarea acestor fonduri care sunt adunate din state individuale sau pentru acele fonduri care vor fi disponibile. Deci se iau anumite fonduri, însă nu se știe unde ajung acești bani. Ajung în țara de origine sau ajung într-o altă țară. Așa că la acest punct va trebui să ne întoarcem mai târziu. E un punct care merită subliniat, însă nu îl văd bine accentuat în avizul Comitetului Regiunilor. E important pentru fondul de coeziune să avem niște definiții mai specifice în ceea ce privește folosirea altor fonduri pentru a ajunge la aceleași obiective și anume infrastructură și protecția mediului. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, Lambert, ai cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult! pentru acest aviz al Comitetului Regiunilor. Cred că e foarte bine să continuăm cu ceea ce avem deja în tratate, trebuie să acordăm o atenție sporită noilor state membre. Transportul și mediul sunt două elemente foarte importante. Pe timpul primei dezbateri am spus că infrastructura este foarte importantă, însă dacă e să aruncăm o privire în viitor, cam peste 20 de ani, vedem că nu vorbim doar despre infrastructura fizică, ci și despre infrastructura de cunoaștere pe care aceste țări trebuie să-și o dezvolte. Dacă nu vor ajunge într-un asemenea punct, atunci vor intra în același timp de competiție tip de competiție în care se află acum vechile state membre. Și îmi puneam următoarea întrebare. De ce ne extindem infrastructura de transport spre cea de cunoaștere? Observăm că 90% din cercetare și dezvoltare, din fondurile cheltuite pentru cercetare și dezvoltare, au fost neschimbate, deci fondurile se cheltuie ca la început în acest domeniu. Se pot face anumite lucruri sub FEDER, însă eu cred că am scăpa o șansă dacă acum nu am încercat ca alături de eficiența energetică să includem și infrastructura fizică. E cea pe care unele state membre trebuie să o dezvolte mai mult. Probabil va fi greu din punct de vedere juridic, însă vorbim de sume mari de bani aici. De ce să continuăm să facem același lucru? De ce să nu ne uităm la noile provocări din viitor? Trebuie să extindem această infrastructură și spre cea de cunoaștere. E un punct pe care îl tot subliniez. Mulțumim, spune doamna președintă. Nu știu dacă Cornelia S. dorește să ia și dumnei cuvântul, dar vă rog, concentrați-vă pe întrebări spre Comitetul Regiunilor, pentru că nu avem prea mult timp. Mulțumesc! Voi spune mai multe și mai târziu, însă acum aș dori să pun o întrebare. E foarte important să discutăm nu despre infrastructură în general, ci despre infrastructură durabilă, corelată cu alte politici. Eu cred că lipsește aici o concentrare pe acest aspect în raportul pe care îl avem în față. Deci dacă discutăm despre transport, trebuie să dezvoltăm idei și proiecte pentru transport durabil. Dacă, dacă discutăm despre energie, trebuie să discutăm despre energie durabilă, regenerabilă și nu în linii mari de infrastructură energetică. Așa că eu aș dori să văd o mai bună concentrare pe asemenea chestiuni. Mulțumesc, doamna președinte. Cornelia, dorești să pui o întrebare? Deci putem discuta și mai târziu. Poate foarte pe scurt o singură întrebare. Această facilitate pentru conectarea Europei, mie nu este foarte clar din partea geore care este părerea lor despre, da, despre această facilitate. E vorba despre un sistem complet diferit? Ce fel de poziție are CORE în legătură cu fondul de coeziune și facilitatea pentru conectarea Europei? Mulțumim, spune doamna președinte. Dacă doriți să răspundeți, domnule Stavarache, aveți cuvântul. A fost o întrebare legată de condiționalitatea macroeconomică. În primul rând vreau să vă spun că și poziția Comitetului Regiunilor este în aceeași idee cu ceea ce a spus domnul Boștinaru și anume că putem fi de acord uh, să facem și cred că ar fi o idee foarte bună ca investiții în cogenerare, să, mai ales prin energii regenerabile, să fie un punct de plecare și cred că putem să luăm și să susținem în totalitate acest punct. Uh, foarte important, cred că ar trebui să ne gândim la aspectul dezvoltării capacității administrative și eu spun că putem insista asupra nevoii ca autoritățile de management să facă, să facă dovada folosirii judicioase asistenței tehnice, astfel încât aceasta să servească la creșterea calității programării strategice, dezvoltării portofoliilor de proiecte majore la nivel local și regional și oferire de asistență orientată promotorilor de proiecte, respectiv beneficiarilor, și nu în alte scopuri. Proiectele de asistență tehnică trebuie mai bine coordonate la nivel european și s-a văzut foarte clar că chiar avem nevoie de acest lucru. Și pentru a nu fragmenta asistența, s-a văzut că în multe țări aceasta este o problemă. Apoi, la, vreau să răspund doamnei Mazzoni, utilizarea altor fonduri. Suntem deschiși și cred eu că putem introduce în vederea deschis să introducem aceste prevederi în, în raport. Privind uh, macrocondiționalitatea, sunt pe deplin conștient de necesitatea introducerii unor măsuri de disciplină economică și fiscală la nivelul Uniunii Europene. Comitetul totuși este de părere că politica de coeziune nu poate fi folosită ca instrument de corecție în vederea impunerii unei discipline financiare stricte la Uniunii Europene. Fondurile structurale și de coeziune trebuie să răspundă obiectivelor stabilite de, uh, la nivel articolului de tratatul de la Lisabona, la nivelul articolului 171, 174, 177 și 192 în acest sens, sunt de părere că în cazul în care condiționalitățile macroeconomice ar fi să fie adoptate, acestea ar trebui să fie obligatorii pentru toate capitolele bugetare și nu doar pentru fondurile de coeziune. Și cred că ar trebui să ne gândim cu toții la acest lucru și poate fi un punct de plecare în discuții. Nu cred că trebuie să-i pedepsim numai pe unii, și anume pe autoritățile locale. Până la urmă, este vorba de responsabilitatea statului. Apoi, domnul Lambert, susținem ideea că ar trebui să știm foarte bine investițiile de infrastructură, de cunoaștere, alături de eficiența energetică și să includem infrastructura fizică. Susținem și ideea domnului Van Nistelrooy de a include aceste investiții. Dar este clar că toate acestea trebuie să fie într-un context și să fie într-un context integrat. Și, în primul rând, trebuie să răspundă nevoilor autorităților locale și regionale. Dacă nu ținem cont de acest lucru, atunci cu siguranță că nu vom atinge strategia. Mulțumesc frumos, spune președinta. Mulțumim uh, Comitetului Regiunilor pentru că ne-a uh, venit să ne prezinte opiniile sale vis a -vis de fondul de coeziune și viitorul uh, acestuia. Discuția va continua după masă, iar acum o invit la podium pe doamna ministru și uh, profit de acest moment pentru a reaminti colegilor că cu ceva vreme în urmă, doamna Constanța Crela a avut această idee ca pentru prima dată în uh, istoria politicii europene de uh, coeziune, avem un document pregătit de uh, guvernul austriac pentru, cu privire la rolul um, industriilor creative, artei și a culturii în uh, promovarea uh, coeziunii și doamna ministru ne va prezenta informațiile privind uh, felul în care a funcționat acest lucru în Austria, iar pentru că acum lucrăm la uh, politica și la viitorul acestei politici, de fapt, uh, o să ascultăm cu plăcere pentru a învăța lecții uh, din experiența austriacă. Bine ați venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor de deputați, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Este vorba de rolul artei și al culturii, este vorba de economia creativă în politica regională. Arta și cultura produc o valoare adăugată clară fac ca o regiune să fie inconfundabilă, sunt factori clar pentru calitatea vieții, bunăstare uh, și bunăstarea uh, cetățenilor europeni. Uh, provocărilor sociale urgente pe care le avem în Europa putem să le răspundem numai cu o dezbatere referitoare la valorile noastre. Și avem nevoie de această dezbatere, mai ales la nivel european. Sectorul uh, creativ uh, și cultural uh, este convingerea mea, dar vă voi prezenta și rezultatele studiilor. E bine, aceste sectoare nu trebuie să se ferească de dezbaterea economică, pentru că sunt motoare pentru dinamică economică, au o creștere peste medie, sprijină și promovează inovația, sprijinul antreprenorial și coeziunea socială. Cultura, sectorul creativ și cultural contribuie drept urmare în mod important la prioritățile, la obiectivele și prioritățile strategiei Europa 2020 și aș dori să accentuez acest lucru. Creativitatea este de importanță centrală pentru uh, politica regională viitoare. Conceptul Uniunii Europene nu se bazează numai pe in, uh, inovație tehnologică, ci lasă mult loc de manevră uh, pentru potențialul de inovare al uh, sectorului creator și cultural, de la designul industrial, la arhitectură, până la uh, turism și uh, uh, cultura și turismul legat de această uh, cultură. Acest sector poate, drept urmare, să joace și un rol central în strategia pentru specializarea inteligentă a regiunilor. Arta, cultura și domeniul creativ pot fi văzute ca un sector inovator care creează creștere și asigură locuri de muncă. Uh, negocierile cu privire la noua pre, pre, perioadă de programare pentru fondurile structurale se găsesc acum într-o perioadă uh, es, uh, decisivă, se reorientează această politică și uh, este esențial să avem argumente bune, sprijinite de uh, fapte uh, pentru mai multă cultură și creativitate. A fost și motivul pentru care ministerul meu în 2010 a solicitat acest studiu, și anume motorul creativ pentru dezvoltarea regională, proiecte culturale și artistice uh, în Austria. Rezultatele acestui studiu au fost prezentate în uh, noiembrie 2011 și le-am prezentat împreună cu, prezent, cu comisarul Han la Viena și le-am, le-am dezbătut. A fost o dezbatere interesantă și încurajatoare. Și uh, cu mare plăcere și uh, cu mare plăcere vă prezint acest studiu. Uh, după și uh, cele mai importante cinci rezultate ale acestuia. În primul rând, cultura a putut face față cu o serie întreagă de proiecte și a putut să se impună uh, printr-o serie întreagă de proiecte finanțate de fonduri structurale. În al doilea rând, în perioada 2007-2010, pe care a fost analizată de acest studiu, în acest domeniu uh, cultură și artă s-au uh, accesat 97, 79 uh, de milioane de euro pentru proiecte din culturale și artistice din fondurile structurale. Al treilea punct, foarte important pentru domeniul culturii austriac, Fondul European de Dezvoltare Regională a fost foarte important aici și uh, fondurile pentru mici proiecte au fost foarte utilizate pentru că, uh, și foarte utile pentru că s-au sprijinit evenimente culturale, festivale și așa mai departe. Contribuția a fost foarte importantă. Al patrulea punct, sectorul cultural și creativ contribuie și la ocupare în Europa. Drept urmare, și Fondul Social European a fost uh, accesat de multe ori. Întreprinderi din acest sector profită de uh, strategiile de profesionalizare pentru uh, lucrătorii lor și asta în mod special. Și în al cincelea rând, analiza generală a arătat că majoritatea mijloacelor creative, să le spunem așa, au beneficiat Um, și sector, uh, sectorului cultural tradițional și patrimoniului. Uh, și dacă ar fi să interpretăm altfel, mai este mult loc pentru cultură și artă modernă. Am să vă dau trei exemple concrete din Austria, trei exemple care au fost cofinanțate uh, cu ajutorul fondurilor structurale europene. Un exemplu unii dintre dumneavoastră poate vă amintiți de uh, Capitala Culturală Europeană, Linz 2009. E bine, politica, autoritățile locale s-au implicat și s-au angajat astfel încât orașul și regiunea uh, se dedică unor teme europene de mai mult timp. Deci, uh, împreună cu Capitala Culturală Europeană și sloganul Lint se schimbă, uh, Uh, s-a făcut uh, transformarea dintr-un oraș industrial înspre un oraș modern, cultural. Cultura și turismul și, și datorită sprijinului din fondurile structurale, uh, e bine, acestea au devenit simbiotice și chiar la trei ani după ce Linz a fost capitală culturală europeană, orașul se bucură de o dinamică economică și de o creștere. În al doilea ă, exemplu, în domeniul turismului, ă, landul Foralberg, împreună cu Germania, ă, regiunea din jurul Bodanței a dezvoltat un, o aplicație, un soft Uh, pentru uh, turiști care uh, pot accesa această aplicație pe telefoane și pot vedea care sunt evenimentele culturale, dar și pot avea și informații istorice despre zonele pe care le vizitează. Un al treilea exemplu, capitala, Viena, Open Cities, rețeaua de orașe de la Uh, Belfast, Bilbao, Sofia, Viena, uh, toate aceste orașe fac față provocării schimbărilor demografice și competitivității în ceea ce privește atragerea investitorilor. Aceste ex trei exemple, cu toate că există mult mai multe, ne arată că uh, Um, cultura și domeniul creativ pot duce la o creștere inteligentă, durabilă și integratoare. Tocmai în uh, moment, în, într-o perioadă de bugete uh, restrânse și în condiții economice uh, dificile, trebuie să exploatăm toate pot întreg potențialul tuturor domeniilor. Eu cred că arta și cultura trebuie să fie ancorate în mod strategic în politicile Uniunii Europene. Și același lucru ar fi valabil, ca urmare, și pentru programele operaționale la nivel uh, național. Doamnelor și domnilor, sunt conștientă de faptul că este nevoie de multă muncă de convingere uh, din punct de vedere politic pentru acest uh, subiect, dar sunt convinsă că împreună vom reuși. Dumneavoastră, în Parlament, vă va reuși asta și mie și eu voi reuși asta în Consiliul uh, European. În Austria, în următoarea perioadă de planificare, avem anumite priorități, uh, le dezbatem uh, cu reprezentanții din domeniul culturii uh, și dezbatem cu privire la activități comune. Unele linii de program, unele proiecte se prefigurează deja. Sunt, de exemplu, proiecte în domeniul digitalizării uh, cinematografelor, în domeniul protecției patrimoniului și monumentelor, dar și în domeniul profesionalizării sectorului cultural și creativ marea dorință pe care doresc să o exprim față de dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, este să dăm artei și culturii o mai mare vizibilitate la nivel european, să contribuim împreună la uh, faptul ca cultura să devină factor de competitivitate în statele membre și nu numai de competitivitate, ci și de coeziune socială. socială. Jacques Delors a spus că nimeni nu s-ar îndrăgosti de o piață unică. El a vrut să spună cu asta că uh, cultura în care, ca o valoare uh, este ceva la care nu putem renunța. Și este timpul ca puterea artei și a culturii să devină uh, vizibilă în toate domeniile politicii Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna ministru. Sper că așteptați câteva întrebări. Ian Olbricht și Constanțe Creel. Constanța a fost prima și a fost uh, cea care a avut uh, ideea de a invita pe doamna ministru, deci are prioritate. era apoi Ian. Mulțumesc, doamna ministru. Mă bucur că uh, a funcționat și că am putut să vă invităm aici. La mine, cu siguranță, veți, deschi, veți găsi deschidere când este vorba de cultură și uh, artă. În Burgenland, uh, de exemplu, există unul dintre uh, un proiect transfrontalier uh, și așa mai departe. Dar pentru că sunteți ministru la nivel federal, am o întrebare la dumneavoastră. Nu la Parlamentul European ni se vorbește despre acest minunat cuvânt subsidiaritate, care este scos din căciulă de fiecare dată când uh, îi convine cel mai bine celui care îl folosește. Știu că atunci când este vorba de cultură, se folosește cu foarte mare plăcere acest concept al subsidiarității. Însă, nu se folosește atunci când Uniunea Europeană ar urma să financeze proiecte culturale. Cum argumentați noastră la Consiliu faptul că uh, cultura nu este ceva ce ține numai de statele membre, ci este ceva ce ține de domeniul european. Pe, am citit uh, numai pe scurt uh, suma, rezumatul acestui studiu, dar poate ne puteți da unele idei mai concrete cu privire la um, domeniul creativ și efectul asupra uh, pieței locurilor de muncă. Pentru noi uh, ar fi important acest aspect uh, Uh, economic, astfel încât să-l prevedem în uh, fondurile structurale uh, ce urmează. Ian Albrich, da, vă mulțumim pentru prezentarea experienței și propunerilor noastre, dar eu am o întrebare concretă, pentru că sunt raportor pe FEDER și de luni de zile fac la mine lobby uh, cei care vin uh, din sectorul industriilor creative să pun ceva în regulament în acest sens. Sigur că acolo deocamdată nu apare o uh, clauză specială în acest sens. Întrebarea mea este care va fi propunerea austriacă în Consiliu, pentru că până în prezent sunt mai multe elemente. 1 că putem introduce uh, la IMM-uri, IMM-uri creative, dar acest lucru trebuie spus undeva, pentru că dacă nu, se va exclude. Avem articolul 3, domeniul de aplicare pentru, al sprijinului, investiții în social, sănătate și educațional. Uh, cred, din perspectiva noastră social include și cultural sau nu? Pentru că dacă acolo nu este inclusă cultura, atunci este evident că ea este exclusă și printre prioritățile de investiții un singur loc unde se menționează patrimoniul cultural, nimic altceva, doar patrimoniul cultural. Și Apropo, sunt de acord cu dumneavoastră că investiția în cultură până în 2020 este unul din um, elementele culturale, pentru că înseamnă investiție în imaginația și în gândirea oamenilor. Și atunci vă întreb când veți introduce acest lucru în mod concret. Eu sunt gata să cooperez, dar uh, deocamdată nu este foarte ușor. O să vă rog să ridicați încă o dată mâinile pentru că nu v-am trecut pe toți pe listă. Domnul Nielsen, uh, vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră aici și pentru că ne prezentați experiența dumneavoastră. Eu sunt de părere că mergeți în direcția, direcția corectă și cultura este importantă. Sunt primar de 15 ani și știu că dacă nu implici și cultura, nu poți avea reușite în crearea de locuri de muncă, pentru că cele două lucruri sunt legate. Însă, structura politicii de coeziune este valori europene ca țintă și apoi, de jos în sus, ai nevoie de convingere în fiecare regiune cu privire la aspectele prioritare. Vineri, la Umur, care va fi capitala culturală europeană în 2014, am uh, văzut că ei implementează politica în toate, uh, implementează cultura în toate politicile. S-a spus că și sportul va face parte din uh, cultură și va crea locuri de muncă. Deci fiecare regiune trebuie să spună care sunt lucrurile cele mai importante pentru acea regiune și eu cred că și cultura trebuie să fie una dintre acestea. Domnul Stadler, vă rog, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doamnă ministru, vreau să vă felicit pentru acest, uh, această prezentare. E într-adevăr un document bun de bază pe care putem argumenta cât de important e domeniul creativ pentru dezvoltarea regională și ne dorim ca rolul acesteia să fie uh, consolidat și pe viitor. Am văzut că ați vorbit despre Austria și ce a făcut cu mijloace de la Uniunea Europeană dacă se știe cum să se acceseze aceste fonduri, să se folosească așa cum trebuie, vedem la ce fel de rezultate se, a, am văzut uh, ce procentaj din aceste fonduri au ajuns în Austria. Acum uh, Comisia a propus 1,7% din fonduri spre acest domeniu. E ceva ce poate să funcționeze pentru regiuni. Mai puțin surprinzător e faptul că FEDER este văzut ca elementul principal. Însă mai există și programele lider. Nu sunt importante din ceea ce privește sumele, ci numărul de proiecte. Are o importanță, interes, o, are o importanță mare. și ar trebui să fie și aceste tipuri de proiecte implicate în dezvoltarea regională. Apoi vedem că din fondul social s-au putut cere cele mai puține fonduri și acest lucru e surprinzător pentru că pentru aceste programe regionale și de dezvoltare regională s-ar putea face mult mai multe prin intermediul FSE. Există un potențial nefolosit acolo. Ce l-a spus de Ian Olbrich, vreau să fac și eu referire la acestea. Dacă vedem care e strategia Comisiei pe viitor în ceea ce privește punerea la dispoziția fondurilor, dacă ne uităm la această chestiune, vedem puncte care apar uh, arta, cultura, domeniul creativ, dar acestea sunt tot timpul menționate indirect, niciodată nu sunt abordate foarte direct. Vorbim de consolidarea tehnologiei, inovațiilor, aici ar putea să intervină și cultura și domeniul creativ. Ar trebui să fie mai bun la accesibilitatea informațiilor, la noile tehnologii, probabil și aici am putea introduce acest domeniu. Apoi Jan Olbrich ne vorbea și de IMM-uri. Proiectele regionale trebuie să fie văzute ca un tip de IMM-uri. Eu cred că aceasta ar putea fi abordarea noastră. Același lucru e valabil și în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă. Și aici, când intră în joc și aspectele transfrontaliere, domeniul cultural ar putea să fie și el inclus. Apoi, investițiile în educație. Și aici ar, am putea să vorbim despre mijloacele puse la dispoziție prin intermediul Fondului Social European. Doamna ministru ne-a făcut niște propunere astăzi Probabil că aceste propuneri existente ar putea fi consolidate și incluse mai bine în planul de programare strategică. Importanța culturii în politica regională a Uniunii Europene. Apoi, care sunt strategiile concrete în ceea ce privește cultura? Da, statele membre trebuie să ia hotărâri în acest sens. Doamna președinte, vă rog să vă grăbiți. Da, ultima propoziție. Da, revine și statelor membre să se ocupe de acest subiect, dar și o parte centrală rămâne la Uniunea Europeană. Mulțumesc frumos. Mai avem patru persoane care vor să intervină, așa că vă rog să fiți cât se poate de succinți. Maritare Sanchez și după aceea... Je, je n'ai pas de question, mais je... Eu nu am întrebări, dar am câteva informații pe care vreau să vi le prezint. Uh, îi mulțumesc și uh, colegei pentru că a invitat-o pe doamna ministru. Am spus că uh, cultura este mare absentă a acestui regulament și vreau să vă prezint câteva cifre vis-a-vis -vis de potențialul industriilor așa numite creative și culturale. În 2008 ele uh, reprezentau 860 de milioane de euro din uh, cifra de afaceri și 7% din PIB. Iată deci o dovadă a caracterului formidabil pe care uh, îl joacă um, acest sector pentru competitivitate și ocupare și atunci cred că trebuie să acționăm în cadrul priorității numărul 6 pentru a susține cultura. Uh, un exemplu, eu vin de la frontiera franco-spaniolă și acolo a fost un proiect în valoare de 8 milioane de euro uh, pentru un teatru transfrontalier care a nu, nu a generat doar investiții de 32 de milioane de euro, ci și un sezon cultural transfrontalier an de an care, evident, aduce foarte mult și la nivel cultural. Uh, doamnă ministru, vă rog să faceți uz de toată influența dumneavoastră pentru ca uh, să se țină seama mai mult de cultură în acest regulament. Mulțumesc. Domnul Crisaiolo, să spune doamna președintă. Eu sunt convins că problema culturii și artei este foarte importantă nu doar pentru dezvoltarea regională, ci și pentru coeziunea um, socială. Și de aceea vă rog ca dacă ați pregătit propuneri concrete pentru fondul de coeziune vis-a-vis -vis de cultură și artă, să ne spuneți acest lucru. Domnul Țeler, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea făcută. Ne arată exact ceea ce am făcut și noi până acum la Berlin, și anume am sprijinit industria creativă, arta. Când vorbim despre cultură și mijloace europene, atunci nu vorbim despre sprijinirea teatrelor și așa mai departe, ci de sprijinirea tinerilor artiști. Și ei au nevoie de o platformă. În Berlin s-a făcut acest lucru, există acel concept de dezvoltare integrantă urbană. Acolo unde există, a existat industrie și erau cartierele muncitorești, acum acolo există o mare, un mare procentaj de șomaj. Ei bine, folosind, folosindu-le de fondurile din Fondul Social European și alte fonduri, i-am adus pe artiști în aceste zone și am avut o experiență foarte bună în acest sens. Foarte multe din aceste inițiative au avut loc la 2-3 ani după ce am primit finanțare, iar după aceea aceste proiecte au putut să se autosusțină și să aibă un potențial economic. Nu am o întrebare, însă am o rugăminte. Dumneavoastră, prin intermediul guvernării austriece, austriece, ar trebui să sprijiniți aceste abordări, folosirea acestor fonduri pentru cultură și în perioada următoare. În Berlin există sute de mii de oameni gata să lucreze în acest domeniu creativ și e un potențial de care trebuie să ne bucurăm. Mulțumim, doamna Alfonsi, domnul. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc mai întâi doamnei ministru, care ne-a prezentat un punct întotdeauna considerat important de comisia noastră. Cum să ținem seama de dimensiunea culturală ca vector al dezvoltării economice? Este o uh, întrebare nouă și ne bucurăm că Comisia a ținut un pic seama de acest lucru deja, dar nu este suficient. Ne dăm seama că ne-am îndreptat către patrimoniu um, vechi și nu către patrimoniul viu, către cultura vie, care este adevăratul motor al dezvoltării. Într-adevăr, este dificil pentru că prin natura sa, un fond de dezvoltare uh, finanțează metri cub de beton sau uh, kilometri de asfalt și este greu să financeze o dimensiune culturală mai puțin materială, însă trebuie să lucrăm în acest sens, astfel încât să putem, putem folosi această bogăție esențială a Europei, diversitatea sa culturală. Și o să termin cu această idee. Celălalt interes este că această problemă se transmite la nivelul regiunilor. Prea multe culturi sunt neglijate sau chiar maltratate de către statele membre și cred că aceasta ar fi ocazia pentru multe culturi europene să-și asigure o dezvoltare. Doamna Kadenbach, chiar ultima întrebare. Îmi cer scuze, nu v-am observat anterior, spune președinta. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc și eu, doamnă ministru. Vă aflați aici într-o etapă importantă a discuțiilor noastre. Noi avem nevoie de cifre, date domeniul creator, domeniul artei, este văzut ca fiind unul costisitor. Astăzi dumneavoastră ne-ați dat multe argumente prin care ne-ați demonstrat că acest domeniu poate și să aducă bani. Și de aceea, prin fondurile noastre structurale, noi dorim în primul rând să sprijinim coeziunea, integrarea socială, așa cum ați auzit astăzi. Vorbesc în numele comisiei noastre și pentru fiecare dintre cei care sunt interesați de acest domeniu al artei și creativității. Vă dorim ca și pe viitor să lucrați îndeaproape cu domnul comisar Han și și cu comisarul pentru chestiuni rurale, astfel încât ceea ce ne-ați prezentat astăzi să se întâmple și pe viitor. Äh, Mulțumesc. Aș dori să răspund la anumite dintre întrebări. Subsidiaritatea. Cunoaștem această discuție și în Austria și da, aveți dreptate. Până acum, dezbaterea depindea foarte mult de punctul de vedere din care se discuta. Eu cred că e foarte important ca în cadrul proiectelor să încercăm să asigurăm o plusvaloare europeană. Mă refer aici la cooperare internațională sau cum se întâmplă și în alte politici, să ținem cont de dinamica, să venim cu argumentele dinamice ocupării forței de muncă. Doamne europarlamentar, domnule europarlamentar ne-a vorbit despre transformarea fostelor regiuni industriale. Deci vechile orașe industriale în, în vechile orașe industriale s-au creat deja locuri de muncă în acest domeniu al artei și al creativității. Și deci vorbim de o transformare care ne-ar ajuta foarte mult și din punct de vedere economic. Trebuie să intrăm în această dezbatere și să fim foarte atenți, mai ales când vorbim despre cultură și creație, să venim și cu argumente economice. Cultura și arta au fost până acum într-un loc secundar în discuțiile europene, însă eu nu cred că lucrurile trebuie să stea așa, pentru că vorbim de domenii foarte dinamice și care au efecte pozitive în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Ați vorbit despre cultură și artă ca materie importantă. Însă, domnule Stadler, mie mi se pare că e prea puțin arta și cultura trebuie să fie mult mai vizibile în regulamente și în regulamentul în ceea ce privește FEDER. Nu am o propunere completă, însă din punctul meu de vedere, de vedere trebuie să existe și o infrastructură culturală, la fel cum există și o ofertă culturală. Aceste subiecte trebuie dezbătute. Deci nu vorbim de artă și cultură doar în contextul IMM-urilor ca materie care se poate folosi, ci ar trebui ca această discuție, și am atins deja acest punct de o dată sau de două ori, trebuie ca să se discute despre cultură și artă ca atare, ca domeniu creativ. Apoi, modul de lucru. Totul trebuie să aibă loc și la nivel național în ceea ce privește strategiile, însă încă de dinainte trebuie să fie pregătit nivelul regional. Aici intră în joc grupurile de lucru. Și apoi, bineînțeles, trebuie să se lucreze și la, dom- la nivelul legislativ. Și aici, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, împreună cu comisia, puteți să vă aduceți aportul. De aici pot să pornească inițiativele, proiectele, angajamentul. Trebuie să vină de la regiuni și de la oamenii care sunt activi, însă au nevoie de această recunoaștere, iar ei trebuie să fie implicați direct și în domeniile tehnice de exemplu, în regulamentele despre care am discutat astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat posibilitatea să vă vorbesc aici astăzi. A fost un eveniment special pentru mine. Vă mulțumesc! Doamna președintă, vă mulțumesc, doamnă ministru. Nu ați răspuns la toate cererile Vă vom sprijini, însă trebuie să lucrați în continuare cu Comisia, cu Consiliul, cu Guvernul dumneavoastră. Observăm acum că e nevoie de a face mai mult. Europa trebuie să devină mai atractivă pentru oameni, ca oamenii să rămână să lucreze aici, să fie create noi locuri de muncă. Așa că trebuie să vedem unde intră în joc cultura în toate acestea. E clar că trebuie să colaborăm, să vedem cum direct sau indirect uh, putem să asigurăm în viitor acestei surse foarte bogate de schimbare. Cultura e o sursă de inspirație. E clar că ne-ați deschis apetitul de a fi mai activi în acest domeniu și contăm pe Austria pentru a colabora. Vă mulțumim! But it's, it's